Welcome to the second part. Bine ați venit la partea a doua a reunii noastre de astăzi. Vom relua cu proiectul de aviz uh, la inițiativa ITRE, realizarea potențialului cercetării și inovării din economia albastră pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. Încep prin a da cuvântul doamnei raportoare, Laura Ageia. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. În elaborarea acestui aviz am gândit în primul rând la importanța de a sublinia faptul că această creștere albastră trebuie întotdeauna să țină cont de uh, conservarea resurselor naturale ale mărilor acesta a fost punctul central uh, al documentului meu și e necesar mai ales să ținem cont de resursele naturale, inclusiv cele pierdute și orice fel de acțiune am întreprinde, trebuie să o întreprindem în, din punct de vedere al durabilității. Și la fel, durabilitatea trebuie să fie una dovedită și sigură. Eu consider că mările și oceanele deja se află supuse presiunilor antropice mai mult decât evidente și mai mult decât dăunătoare. Așadar, uh, asta duce la multe probleme pentru măr, ne gândim la uh, poluare, la schimbările climatice, uh, la mediu. Deci e bine ca niciodată să nu pierdem din vedere aspectele legate de mediu și e important să îmbunătățim calitatea ă, mediului maritim, ca pe de o parte să avem o economie albastră, da, însă durabilă. Și să nu limiteze pe de altă parte potențialitățile de ocupare. Și e important, și am încercat să subliniez și asta, e important să analizăm ă, în profunzime, sigur, cu respectarea mediului, cunoștințele despre oceane, dar în același mod uh, îmbunătățind și cunoștințele necesare pentru a aplica noi tehnologii, mai ales atunci când e necesar să avem o coordonare consolidată a cercetării pentru a crea locuri de muncă durabile și să contribuim la îndeplinirea deplină a celor care ar fi trebuit să fie obiectivele strategiei Europa 2020. Eu consider că pentru a favoriza, într-adevăr, economia albastră și pentru că aceasta să devină o resursă pentru ocupare, e necesar și chiar e indispensabil să mizăm pe inovare, mai ales în sectoare cum ar fi uh, construcția de nave, acvacultura, infrastructurile portuare și pescuitul. Ca și pe de altă parte, și nu trebuie niciodată să scăpăm din vedere protecția mediului și a habitatelor în care trebuie noi să muncim. Alt aspect pe care am încercat să-l uh, pun în evidență, sigur, în legătură cu materia de care ne ocupăm noi, este turismul maritim. Și dincolo de acesta, turismul de coastă, turismul zonelor de coastă, că și acesta poate fi un vector important care să contribuie la creșterea economică, mm, în același timp uh, ducând la scăderea locurilor de muncă precară, dar asta se poate întâmpla doar dacă se respectă mediul înconjurător. Protecția și salvgardarea mediului înconjurător poate să ne ofere șanse importante pentru a crea noi forme de turism. Acum, eu nu cred că se poate vorbi despre turism decât dacă vorbim de un turism uh, cultural, uh, matur, bine informat care să valorizeze aspectul cultural al acestui sector și mai ales un turism modern, astfel încât beneficiile din punct de vedere al ocupării să uh, se traducă prin locuri de muncă de calitate, durabile. Și, și în fine, am încercat să mă ocup și de, de tema importanței dialogului social. Consider că toate părțile implicate în economia albastră trebuie să fie reprezentate în cadrul unui dialog în continuu, uh, constant și constructiv. E important să implicăm uh, toți actorii interesați, societatea civilă și mai ales, desigur, pe lucrători. O implicare activă a tuturor acestor actori care fac într-adevăr parte integrantă a acestui sistem poate duce la elaborarea unor politici care să însemne soluții viabile, care să confere mai ales, să valorifice o dimensiune mai ales locală a dezvoltării. În încheiere, mai spun că pentru a avea cât mai multă creștere economică durabilă și ocupare și pentru a crea locuri de muncă de calitate, e foarte important și necesar să avem un schimb de bune idei și practici să existe într-adevăr un dialog între, pe de o parte, angajatori, uh, mediul de afaceri și, pe de altă parte, cercetători, sectorul inovării. Din această colaborare să avem soluții durabile, bune și de calitate pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte, așa cum au cuvântul raportorii din umbră, doamna Gentile. Mulțumesc! Doamna președinte! Am ascultat cu mare interes uh, prezentarea colegii Gea și uh, sunt de acord cu această prezentare, mai ales atunci când e vorba despre cultură. Economia maritimă reprezintă și va reprezenta că și mai mult în viitor apropiat o mare șansă de creștere și dezvoltare și de locuri de muncă de calitate. Însă, noi nu trebuie să dăm uitării calitatea abordării culturale, apărarea ideii de durabilitate a mediului, mi se pare o abordare foarte importantă și cu care sigur că suntem de acord. La fel, cred că e bine să subliniem și ideea că Trebuie să promovăm un dialog foarte important între cercetare și mediul de afaceri, mediul antreprenorilor. Dar și aici, noi nu trebuie să dăm uitării întreaga istoria populațiilor din zonele de, de coastă, posibilitatea de a avea noi abordări uh, la adresa turismului, turismului cultural, făcând o legătură între zonele de coastă cu zonele din interior. Deci o formare mai bună pentru filiere profesionale care uh, sunt, au și rădăcinile în tradiție, dar care în mod obiectiv trebuie să se adapteze la noile evoluții și la noile competențe. Consider că noi, comisia noastră, putem să ne gândim și la un uh, nou obiectiv uh, important pentru politicile noastre, economia maritimă ca ocazie de incluziune socială, de promovare a muncii de gen, ca ocazie și șansă de a oferi celor mai vulnerabili, mă gândesc la imigranți, mă gândesc la femei, la persoanele cu uh, dizabilități, de a oferi, spuneam, o ocazie de formare, de a uh, căpăta noi competențe, dar și o nouă șansă de a intra în, uh, pe piața muncii. Și e important să avem un punct de vedere transversal, pentru că sunt multe domenii asupra cărora va putea avea influență discuția noastră. Însă fără a pierde din vedere un obiectiv care pentru mine, dar sper eu că pentru noi toți, va deveni comun, și anume în cadrul biodurabilității și a unei noi oportunități toți pentru că Marea Mediterană care a cam uh, intrat în umbră în ultimii ani, să poată recăpăta un rol central în uh, activitatea de programare și în politica de investiții pentru creșterea economică și socială. Așadar, Marea Mediterană să nu mai fie un cimitir al imigranților, așa cum, din păcate, continuă să fie, chiar în aceste ultime ore, ci să reprezinte o nouă șansă, nu doar pentru a promova politici de pace și de primire a imigraților, ci și pentru a reveni la o vocație antică, iată, cultura pescuitului, a transporturilor, dar și o nouă abordare culturală a turismului, dar și o ocazie pentru a găsi un nou echilibru al intereselor între nordul și sudul Europei. Mulțumesc! Madame Gentile. Mulțumesc, doamna Gentile. Acum, doamna Ula Turnes, uh, mulțumesc că m-ați înlocuit în această dimineață. Acum, aveți, acum vorbiți în calitate de raportoare din umbră, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, și pot să fiu foarte succintă. Eu cred că raportarea a făcut o treabă foarte bună și a elaborat un document de calitate. Uh, mă bucură faptul că domnia sa se concentrează pe îmbunătățirea cunoștințelor necesare în economia albastră. Acestea reprezintă un acces important la piața muncii, dar sunt și o condiție pentru a valorifica potențialul economiei albastre. Personal sunt de acord cu concentrarea raportoarei pe uh, resursele uh, maritime exploatate durabil, dar și cu uh, uh, protecția mediului. Și vreau să mulțumesc raportare pentru că a subliniat importanța dialogului social în economia albastră. Aspect, desigur, foarte important. Cu toate acestea, cred că lipsesc um, câteva elemente în acest document. Mai întâi, cred că e important să subliniem și rolul sectorului uh, transportului maritim. Trebuie să acordăm atenție asupra modului în care să îmbunătățim mediul de afaceri și pentru sectorul transportului uh, cu navele și performanța de mediu al acestui sector. Apoi, cred că trebuie să acordăm atenție și uriașului potențial în energie regenerabilă, de exemplu, energia eoliană offshore Cred că avem mare potențial pentru creștere și crearea de locuri de muncă și uh, o, resurse independente și o Europa mai verde. Iată, țara mea, Danemarca, are ceva experiență aici. Uh, voi depune anumite amendamente în acest sens. Vreau să mulțumesc din nou raportoarei și aștept cu interes colaborarea noastră pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc În primul rând, uh, doresc la rândul meu uh, să îi mulțumesc doamnei Lova pentru uh, proiectul de aviz uh, este un document foarte bun care ne va permite să formulăm un aviz bun. Din punct de vedere economic, uh, economia albastră este deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană, nu doar datorită numărului mare de lucrători implicați direct în lucrul pe mare, ci și prin impactul pe care îl are asupra uscatului și după cum este recunoscut de către Comisie, economia albastră are un potențial de 5,4 milioane de locuri de muncă și o valoare adăugată de 500 de miliarde de euro pe an și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important în dezvoltarea economiei albastre și în uh, crearea unei economii durabile. Trebuie să lucrăm mai ales la nivel local și regional, ținând seama de uh, caracterele specifice ale fiecarei zone. După cum a spus uh, colega noastră Laura Aghea, conservarea resurselor naturale și um, o mai bună luare în calcul asupra aspectelor uh, de mediu este necesară pentru economie albastră durabilă și pentru crearea de locuri de muncă. Sunt însă și alte aspecte unde trebuie să mergem mai departe. Uh, este necesar să uh, cunoaștem mai bine uh, starea uh, mărilor, precum și un acces, să obținem un acces mai ușor și o diseminare mai ușor a acestui tip de economie. O muncă mai coordonată între Comisia Europeană, statele membre și întreprinderile din acest sector, cu un schimb intens de informație, ar putea să îmbunătățească situația actuală. O mai bună înțelegere a stării resurselor ar îmbunătăți îmbunătăți baza științifică a deciziilor Uniunii Europene legate de diferitele politici maritime. Și, de asemenea, o cunoaștere mai realistă ar promova inovația și investițiile atât atât din sectorul public cât și din cel privat, iar competențele sunt alt aspect cheie. Economia albastră oferă foarte multe posibilități, um, acvacultură, biotehnologie, pescuit sau energie oceanică și pentru a ne folosi de acest potențial este nevoie de oameni calificați la nivel înalt în toate sectoarele. În plus, uh, un alt aspect pozitiv ar fi promovarea sectorului și uh, creșterea creșterea atractivității lui, astfel încât tinerii să fie atrași de acest sector. În concluzie, aș dori să spun câteva cuvinte despre turismul maritim. Este un turism deosebit de important, după cum a spus Laura mai devreme, pentru foarte multe regiuni europene și uh, creează o orientare mai uh, insistentă către activitățile maritime uh, ajutăm multe întreprinderi, mai ales IMM-uri, să creeze locuri de muncă și să crească. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că avem pe cineva de aici, de la Comisia de Mare, domnul Fris, aveți cuvântul. Îmi pare rău, domnul Fris nu a putut să vină, sunt uh, Marco Weiter de la Digi Inovație. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îmi primul rând, aș vrea să îi mulțumesc raportorului și raportorilor din uh, umbră pentru munca pe care au depus-o și pentru ideile interesante. Am reținut uh, mai ales interesul manifestat uh, față de aptitudinile și de calificările la nivel înalt și, de asemenea, accentul pe care l-a spus pe mediu și pe locurile de muncă create. Vă mulțumesc foarte mult! ultimele cuvinte din partea doamnei Ageaș. Mulțumesc. Uh, mulțumesc din nou și mulțumesc, pen, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și cred că e foarte important aportul colegilor pentru a analiza chestiunea mai în profunzime și să vedem dacă nu cumva putem și completa avizul, dacă am lăsat ceva pe din afară, sigur. Când vorbim de economia albastră, deci de locuri de muncă, de turism, noi provenim din 28 de țări, din care, dintre care multe uh, sunt implicate în această economie, însă multe nu au acces la mare, deci consider că punctele de vedere sunt foarte diferite din motive teritoriale și trebuie ținut cont de această diversitate. Mulțumesc colegii gentile. Sigur, suntem uh, amândoi italienci și am apreciat uh, cuvintele sale și sigur că vom ține cont de toate punctele de vedere diferite. Doamna Turner s-a spus și ea cuvinte importante pentru că s-a referit la noile energii și acolo domnia sa poate să aibă o contribuție importantă, la fel și colegul Bach. Deci avem șanse să ajungem la o sinergie care să ne permită să avem un aviz uh, bazat pe un consens. Cred că cu cât mai larg va fi acest consens, uh, în jurul unei viziuni, pentru că de asta trebuie să vorbim, atât mai mult contribuția noastră va avea un, uh, o importanță mai mare. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente este 22 aprilie la prânz și adoptarea va avea loc pe 28 mai. Trecem mai departe la punctul 11 de pe agenda este primul uh, schimb privind uh, raportul uh, privind um, decizia Consiliului privind um, ocuparea forțelor de muncă și dau cuvântul doamnei Aghea din nou. Abbiamo fatto l'amplain stasera. <laughs> Grazie di nuovo. Mulțumesc din nou. Înainte de toate vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor celor care au contribuit la munca mea. Eu m-am întâlnit cu ei și am avut un schimb de opinii cu fiecare în parte. Și în cursul acestor întâlniri am încercat ca din nou să avem o viziune comună, să avem pe cât posibil uh, o viziune omogenă în legătură cu orientările posibile ale Consiliului pentru statele membre. Asta pentru că eu am început analiza acestui document întorcându-mă în anul 2010 la uh, precedentul document pe această temă și la structura acestuia și mi-am dat seama că uh, impactul pe care l-a avut a fost unul minim. Și am mai plecat de la uh, un punct și anume, am văzut că acolo unde în 2010 se dădeau obiective precise de realizat, de data asta lipsesc aceste obiective. Și eu cred că aici trebuie să ne gândim bine la motivele acestei absențe și am încercat să introduc din nou aceste obiective. Mi s-a spus că motivul era pentru că strategia 2020 trebuie revizuită, însă să nu uităm că am avut un referendum, o consultare a cetățenilor care au dat indicații clare în legătură cu mm, cele care ar trebui sau ar fi trebuit să fie obiectivele acestei strategii și Trebuie să ne dăm seama că, sigur, multe obiective nu au fost îndeplinite, dar uh, trebuie să vedem uh, cum să ne schimbăm ca să le ajustăm sau nu să ne adaptăm noi, ci să încercăm să facem mai multe și mai bine. Așadar am propus din nou aceste obiective și am încercat să analizez mai bine situația ocupării și a șomajului care are efecte atât de negative astăzi în Europa și este atât de răspândită. Și am încercat să mă gândesc la o situație în care Bun, <laughs> ținând cont de faptul că situația șomajului nu este egală în toate statele membre și la fel și riscul de sărăcie. În anumite țări există mai multă protecție socială, uh, alte țări nu se mai află în risc de sărăcie, ci de sărăcie absolută și și acolo să încercăm să introducem această dimensiune. Nu dintr-un punct de vedere defetist, ci ca un punct de plecare spre o nouă viziune a mai fost importantă și referirea la impozitare, la fiscalitate. Sunt de acord cu ideea uh, unei uh, degrevări a, a muncii, din acest punct de vedere. M-am întrebat împreună cu Uh, raportorii din umbră, care, oare n-am putea să indicăm care ar fi niște forme de impozitare mai puțin nocive? A, nu să impunem noi limitări, ci să indicăm, cumva să dăm indicații statelor care să le spună unde anume ar putea interveni ca să nu afecteze atât de mult uh, ocuparea. Apoi e fundamentală atențiunea asupra IMM-urilor, micro-întreprinderilor. Uh, Uh, lucrurile de muncă verzi, uh, egalitatea de gen. Mm. Din nefericire am văzut că nu se acorda atenție asupra acestor aspecte în liniile directoare din 2010. Sigur că se menționau anumite sectoare și categorii sociale, însă mm, foarte diluat. Noul document e mult mai diluat, ca și cum uh, dacă nu s-au obținut anumite rezultate, pur și simplu nici nu mai avem speranțe că putem să le realizăm vreodată. Deci, dimensiunea de gen, atenția acordată celor vulnerabili, uh, diverse forme de protecție socială. Aici trebuie să recunoaștem că de competența statelor membre, însă trebuie să spunem clar că noi aici reprezentăm cetățenii europeni și avem uh, voința de a mm, proteja pe cetățeni, de a crea forme de uh, protecție socială. <clears throat> Am uh, uitat să spun și mm, vă rog să mă scuzați, dar e important să repetăm că ne-am dat seama că în traducere, în traducerea amendamentelor mele în alte, în, celelalte, în alte limbi oficiale, nu uh, reiese foarte clar ideea pe care am avut-o noi. Secretariatul a luat deja măsuri uh, și acolo unde vor exista corecții, vă invit să țineți cont de corecțiile pe care le va face secretariatul ca să evităm să existe neînțelegeri din această cauză. Ultima versiune este cea corectă. Bun, ar fi multe de spus, însă ce a fost fundamental pentru mine e ideea că această comisie a uh, noastră pentru uh, ocupare și pentru muncă este, poate mai mult decât altele, un, un for care ține mai mult cont de voința cetățenilor, poate. Cred că de aici trebuie să plecăm. Indiferent. E important cine semnează documentul, dar e important ca noi, întreaga comisie, să dăm anumite indicații care să nu rămână prăfuit într-un sertar. Eu sper că, într-adevăr, de data asta Consiliul să țină cont de viziunea noastră, pentru că primul document poate tocmai de asta duce lipsă, de o viziune. Noi toți uh, avem experiențe de muncă și protejăm uh, interesele cetățenilor și trebuie să avem această viziune comună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bach, raportorul din partea Partidului Popularilor Europeni. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru raport, îi mulțumesc raportoarei și de asemenea pentru uh, contactul pe care l-a avut cu uh, raportorii din umbră. În mare nu sunt nemulțumit de propunerea comisiei pentru că atinge toate domeniile importante, cum ar fi mobilitatea, șomajul, educația, recunoașterea calificărilor, salariul minim, rol important al parteneriatului social, învățământul dual, combaterea sărăciei și așa mai departe departe. De asemenea, pentru mine este foarte important să discutăm despre impozite și despre uh, mutarea acestei poveri spre alte domenii. Uh, încotro ar trebui mutate aceste impozite. Există mai multe propuneri, de pildă Uh, mai degrabă spre uh, capital, spre uh, um, elementele care poluează. Există mai multe posibilități. Însă, cu tot optimismul, sunt de părere că în calitate de Parlament ar trebui să analizăm mai îndeaproape anumite domenii și anume șomajul pe termen lung este un punct important. În ultimele luni și ani am vorbit mai ales despre șomajul în rândul tinerilor. Bineînțeles, acesta este un subiect important, dar nu trebuie să uităm nici problema șomajului pe termen lung. De asemenea, birocrația și desfințarea democrației mi se pare foarte important, mai ales pentru IMM-uri, precum și promovarea mobilității, un alt punct important. Și aici uh, reforma uh, rețelei uh, este foarte importantă. De asemenea, trecerea din sistemul de învățământ pe piața muncii, aici cred că statele membre trebuie să îmbunătățească acest aspect, să își îmbunătățească sistemul de învățământ învățământ și să-l adapteze la piața muncii, mai ales în ceea ce privește locurile de muncă verzi, dar și în domeniul sănătății, al noilor tehnologii și al digitalizării. Uh, și uh, deși sunt mulțumit de noile priorități ale Comisiei, sunt de părere că obiectivele uh, pe care le am menționat de altfel și raportarea, uh, deci obiectivele strategiei 2020 nu trebuie neglijate și cum suntem departe de aceste obiective, în primul rând în domeniul combaterii sărăciei, nu trebuie să uităm de această strategie. Din potrivă, și cred că așa trebuie să arate și cele trei noi coloane ale comisiei. Sunt cele trei coloane principale care trebuie luate în calcul în ceea ce privește strategia 2020. În cel din urmă, pentru mine este foarte important și în acest dosar cooperăm în acest sens uh, Uh, deci mă interesează uh, și uh, viteza, pentru că trebuie să transmitem poziția Parlamentului cât se poate de repede către Consiliu, altfel există pericolul ca în Consiliul să nu ia cunoștință despre poziția noastră dacă nu reacționăm în timp util. Și din acest motiv cred și cred că raportorul este de aceeași părere cu mine că aici nu trebuie să facem o listă de dorință, ci trebuie să fim preciși și concreți în propunerile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Maria Hau Rodriguez de la grupul uh, SND. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, apreciez munca depusă de uh, raportorul nostru în mai multe aspecte. Uh, trebuie să ținem cont de directivele privind mediul astfel încât să reflecte problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Și uh, așa se întâmplă de pildă, cu șomajul pe termen lung. De aceea susținem acest efort uh, de reprofesionalizare pe piața muncii pentru a ajuta pe oameni să-și găsească noi locuri de muncă și de asemenea apreciem um, accentul pus pe combaterea sărăciei și pe nevoia de a crea salarii minime. Deci suntem uh, total de acord cu aceste lucruri. Dincolo de acestea, grupul nostru va veni cu câteva propuneri de îmbunătățire. În primul rând, trebuie să creăm o legătură clară între directivele privind ocuparea și strategia 2020. Este un lucru care a fost deja subliniat de cel care a vorbit, de antevorbitorul meu. Suntem de acord cu acest lucru există aceste linii directoare ca instrumente pentru uh, îmbunătățirea punerii în aplicare a strategiei 2020 și această strategie este pe cale de a fi actualizată. Deci liniile directoare sunt un prim pas al acestei actualizări. Și datorită acestui lucru suntem în ă, favoarea unei mențiuni explicite a obiectivelor în aceste uh, linii directoare. Este vorba despre uh, rata ocupării forței de muncă, despre uh, sărăcie și despre obiectivele privind învățământul. Mai mult decât atât, am dorit să propunem ca un anumit obiectiv privind șomajul în rândul tinerilor și acesta să fie adăugat datorită relevanței acestei probleme în Europa în momentul de față. A doua corectură la care ne-am gândit se leagă cu de eh, riscul unei presiuni asupra pieței forțelor de muncă și a standardelor sociale. Este un risc care există și nu putem accepta acest lucru. De aceea, vom uh, propune câteva ajustări în două linii directoare pentru a ne asigura că această presiune nu există care să ne sublinieze, să submineze uh, standardele sociale și privind uh, piața muncii. Al treilea punct se referă la pensii pentru că pentru noi este foarte clar că dacă vrei să asiguri durabilitatea sistemului de pensii, primul lucru pe care trebuie să-l faci uh, este să crești rata ocupării forței de muncă. Este cea mai bună modalitate de a crea un sistem de pensii durabil. Și apoi, da, sigur, trebuie să facem legături între uh, durata vieții și pensii, dar pe de altă parte, trebuie să îmbunătățim această legătură, pentru că pentru noi important cu adevărat este durata contribuțiilor sociale pe ciclul unei vieți. Asta este important. Și acesta este uh, genul de ajustare pe care îl putem accepta în sistemul de pensii. Dar încă o dată aici este vorba despre o problemă crucială și anume cum să ne asigurăm că sistemul nostru de pensii este durabil pe termen lung. Deci, uh, linie directoare trebuie să fie foarte clar în acest sens. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul Krasondevski, de la grupul ECR. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului nostru pentru faptul că ne dă posibilitatea să avem un schimb de opinii într-o etapă atât de timpurie. A fost foarte interesant să ascult acest lucru. Chiar dacă venim din țări diferite, mm și chiar dacă reprezentăm opțiuni politice diferite, avem totuși puncte de vedere asemănătoare în ceea ce privește situația economică și socială din Europa. Eu cred că a trecut vremea în care economia era concepută doar din punct de vedere al chestiunilor fiscale și monetare. Acum, chestiunile uh, sociale devin din ce în ce mai importante. Noi trebuie să luptăm împotriva excluziunii sociale și toată lumea este de acord cu acest lucru. Deciziile cele mai importante referitoare la dezvoltarea Uniunii Europene sunt totuși luate la nivel de state membre. Eu cred că va trebui să găsim niște soluții comune. Acum, doamna raportor a subliniat că există necesitatea aceasta de a susține spiritul de antreprenoriat și de a susține IMM-urile mai mult. Și de uneori ați subliniat uh, sistemul de impozitare în multe state membre faptul că se impozitează munca în multe state membre și că acest lucru reprezintă o barieră, un obstacol pentru a putea asigura dezvoltarea pieței și incluziunea socială. Acum, propunerea noastră specifică, precum ar fi, spre exemplu, indicarea anumitor soluții ce pot fi găsite la acest nivel, sunt într-adevăr uh, foarte uh, valoroase. Și acest lucru e valabil nu doar pentru acest document, și e valabil și pentru alte documente care sunt în momentul de față în discuție. Cu toții trebuie să ne amintim faptul că există o diversitate din punct de vedere economic în Europa. Situația e foarte diferită de la un stat membru la alta. Situațiile sunt diferite tocmai pentru că economiile statelor membre uh, sunt diferite, deși sunt interconectate și există o coordonare a activităților economice și atunci trebuie să nu pierdem în vedere faptul că există această diversitate. Diversitate din punct de vedere al cadrului legislativ, al nivelului de trai, al situației forței de muncă pe piața muncii și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte trebuie conjugate și de multe ori uh, chestiunea dumpingului social este o chestiune foarte menționată, un fenomen foarte menționat, însă asta nu oglindește realitatea în toate statele membre. Așa că e clar că uh, avem multe de discutat și sunt convins că pe multe subiecte vom reuși să ajungem la un compromis, pentru că e vorba de subiecte absolut esențiale. Thank you, Mulțumesc și acum doamna Weber din partea grupului ALDE. Sure. Mulțumesc, doamna, doamna președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru puncturile sale de vedere în ceea ce privește felul în care trebuie să tratăm noi aceste dosare, pentru deschiderea de care a dat dovadă în colaborarea cu raportorii din umbră și e clar că la final raportul oglindește punctul de vedere al întregului Parlament. Noi avem un rol consultativ pe aceste aspecte și bazându-ne pe experiența noastră precedentă, dați-mi voie să vă spun că nu sunt neapărat foarte optimistă în ceea ce privește felul în care putem influența în momentul de față deciziile luate la Consiliu. Cu toate acestea, sunt de părere că este într-adevăr important ca prin acest raport și prin Uh, liniile directoare pentru ocupare, să transmitem un mesaj și să spunem care este punctul de vedere al Parlamentului pe aceste subiecte. Un mesaj care să fie luat în considerare ulterior. Evident, acest lucru este clar demonstrat. Există o legătură între strategia 2020 și liniile directoare pentru ocupare și tocmai de aceea ne dorim să punem accentul pe revizuirea strategiei. Sunt de acord cu multe din punctele de vedere exprimate de doamna raportor și o vom susține cu siguranță atunci când se referă la sprijinul necesar pentru întreprinderile foarte mici și mijlocii, pentru IMM-uri în general, susținem a, această idee de a avea un model de business familial la dimensiuni reduse care să fie susținut. De asemenea, trebuie să abordăm uh, situația celor care de multă vreme se află uh, în șomaj sau nu au avut un loc de muncă de multă vreme. În același timp, vrem să subliniem niște aspecte pe care noi le considerăm a fi importante și anume, din rapoartele Comisiei Europene reiese foarte clar faptul că trebuie să avem niște rapoarte mai des în acest sens, care să ne dea o imagine clară, ce se întâmplă cu economia, care sunt nevoile pe piață. Și este clar că locurile de muncă ce au nevoie de uh, capacități și competențe foarte uh, de vârf există și noi trebuie să formăm tinerii pentru a îndeplini aceste cerințe. Dar, în același timp, locuri de muncă necalificate în continuare vor continua să existe în Europa, așa că trebuie să acordăm atenție și acelor persoane care ar putea eventual să ocupe astfel de posturi. Un aspect um, deosebit la care aș dori să mă refer și asupra căruia doresc să insist este că toată piața de muncă a Uniunii Europene, dacă o pot numi așa, pentru că e vorba de o mobilitate intraeuropeană și aceasta este o realitate. E bine, pe această piață a muncii noi trebuie să evaluăm care sunt nevoile. Pentru că eu nu cred că frontierele mai există acum așa cum existau în trecut în acest sens. Așa că acum trebuie să analizăm care sunt nevoile economiei europene și să pregătim oamenii uh, tinerii în așa fel încât să poată ocupa aceste posturi și aceste locuri vacante și în alte țări decât țara lor de baștină. Deci o sugestie care a fost făcută în momentul în care Comisia lansează recomandări către statele membre, atunci să țină seama de asemenea și de faptul că există țări învecinate cu anumită situație și știm foarte bine că uh, Există țări care reprezintă o sursă puternică de migrație uh, pe piața muncii. Așa că noi trebuie să ne adaptăm constant față de ceea ce uh, felul în care evoluează piața și economia. Apoi, mai e nevoie și de asistență socială. Evident, e clar aici că Există anumite grupuri vulnerabile care trebuie să fie luate în considerare și mă gândesc mai ales la faptul că trebuie acordată o atenție specifică copiilor care riscă să se regăsească sub nivelul uh, decent, uh, sub nivelul de sărăcie și trebuie să ne asigurăm că acești copii, familiile lor, care de multă vreme poate se aflau într-o situație de șomaj, vor reuși să iasă din această situație. Dar sunt convinsă că mare parte dintre noi suntem deja foarte atenți la aceste aspecte. No, am... Um, Mulțumesc. Nimeni din partea GUE, din câte văd, spune doamna președinte. Atunci, doamna Lambert, din partea verzilor. Gin, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Da, eu îi reprezint uh, reprezint pe doamna Zdanoca, raportoarea noastră din umbră. Vreau să salut raportul acesta al doamnei Ageia. Eu cred că merge în direcția potrivită și apreciem accentul pus în acest text uh, în ceea ce privește sărăcia și faptul că există anumite asimetrii. Ca și uh, alți colegi, Mm, aici e clar că nu avem un rol de codecizie, ci doar linii directoare ce sunt uh, consultative. Uh, întotdeauna ni s-a cerut să abordăm acest lucru uh, rapid, deși dacă e să ne uităm la calendarul de lucru, e un subiect care revine constant în calendarul de lucru al Comisiei Europene. Deci, în general, după cum spuneam, apreciem acest raport. Acesta, de fapt, tratează mare parte din dificultățile care rezultau din propunerea comisiei, care e mai degrabă soft și care nu neapărat rezolvă problemele cele mai stringente. Și avem impresia că ar mai fi și alte aspecte ce ar putea fi abordate și mai ales sărăcia. Sărăcia e clar că reprezintă acum o, o îngrijorare din ce în ce mai mare, pentru că uh, E adevărat că, spre exemplu, în țara mea avem un număr mare de noi locuri de muncă, însă în același timp avem și un număr din ce în ce mai mare de oameni care uh, au nevoie de sprijin social, de asistență socială, pentru că nu, nu, nu mai au din ce trăi. Apoi există și problema impozitării și mai există de asemenea și aspectul investițional, care poate, deci o intervenție investițională poate duce la crearea locurilor de muncă. Uh, unii colegi s-au referit la sistemul de asigurări sociale, e clar că și acesta trebuie analizat. Trebuie să susținem acest concept de protecție socială, acest instrument de asigurare socială ca și instrument cheie pentru a uh, putea uh, avea o perioadă de tranziție. Atunci, în momentul în care o persoană își pierde locul de muncă sau se află între două posturi diferite, există o perioadă de tranziție, trebuie să putem acorda sprijin. Și, evident, mai există și problema discriminării pe piața muncii. În continuare, avem mulți promovăm mai multe persoane care nu sunt în măsură să-și exercite talentul și să pună la dispoziție competențele și calificările lor, tocmai pentru că există o situație de discriminare. Uh, Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să intervină? Mai dorește cineva să facă observații pe acest raport? Văd că nu. Atunci, Dăm acum cuvântul Comisiei. Dacă nu mă șel, Comisia Europeană este reprezentată din partea Direcției Generale pentru Ocupare. Mulțumesc! Noi vreau doar să mulțumim doamna uh, raportoare și raportorilor din umbră pentru munca depusă și pe propunerile de îmbunătățire a textului. Le notăm! Thank you. Mulțumesc, până doamna președinte, și acum câteva ultime cuvinte din partea doamnei raportor. Grazie per, per tutti Mulțumesc! tuturor celor care au luat cuvântul. Uh, mulțumesc și uh, celor care vor depune amendamente. Cu siguranță voi uh, ține cont de acestea și pe cât posibil voi căuta să ajungem la compromisuri transversale. Mulțumesc mai ales celor care s-au concentrat pe aspectul legat de șomajul pe termen lung să nu uităm că obiectivul actual al președinției semestrului a fost uh, ne-a fost garantat că ar trebui să fie unul din obiectivele de îndeplinit, și anume să eliminăm cât mai mult din această mare problemă. Deci putem să uh, profităm și de această declarație de intenții și să o introducem și pe an. Uh, document. Vom mai avea întâlniri cu raportorii din umbră și vom putea să mai avem schimburi de opinii ca să avem într-adevăr un document care să reprezinte și părerea alegătorilor noștri. Mulțumesc! Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 26 aprilie la prânz și amendamentele vor fi considerate, vor fi analizate în următoarea noastră ședință, adoptarea fiind prevăzută pentru data de 16 iunie. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. E vorba de un prim schimb de opinii referitor la un document de lucru referitor la eh, impunerea în aplicare, rezultatele și valoarea globală a anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. E vorba de raportul 2012. Am să dau cuvântul domnului Cucan, raportor. He is not here. Dar nu este în sală. Văd că nu-l înlocuiește nimeni. Atunci am să dau cuvântul raportorului din umbra din partea socialiștilor și democraților, doamna Blinkeviciute. Na, iš tikrųjų, vis tiek aš noriu padėkoti pranešėjui nors jo šiandien nėra už parengtą tą darbinį dokumentą. Doresc să vă mulțumesc, în primul rând, pentru documentul de lucru pe care mi l-ați înaintat. Este o bază bună de lucru pentru discuțiile ulterioare din uh, uh, comitetul nostru și vă mulțumesc și pentru raport. Aș dori să precizez câteva aspecte. După părerea mea, în acest raport nu trebuie să vorbim doar despre acest an european eh, și anume despre criteriile administrative. În primul rând trebuie să vorbim despre politica în acest sens care trebuie continuată, politica care trebuie și dezvoltată și despre deciziile pe care trebuie să le luăm în legătură cu această politică. Sigur, este de apreciat că Anul acesta este dedicat solidarității cu uh, persoanele mai în vârstă, mai ales în legătură cu finanțările mult mai puțin numeroase în comparație cu anii 2010 și 2011. Este important ca acest an european și inițiativele din acest an să fie o trambulină pentru alte acțiuni în acest uh, domeniu, pentru promovarea activității, pentru solidaritate în aceste domenii precise. Mai ales uh, dacă punem aceste lucruri în legătură cu situația demografică și cu perspectivele de viitor trebuie să spunem că îmbătrânirea Europei este o realitate. De aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca cât mai mulți oameni să poată întreprinde multe lucruri chiar și la vârste mai înaintate și uh, trebuie să uh, transformăm acest program de solidaritate în obiect de muncă zilnică pentru politicienii noștri. Deci creăm o bază pentru viitor. Asta înseamnă acest lucru pentru noi. Uh, în acest moment uh, vreau să vorbesc și despre participarea activă a persoanelor în vârstă la piața muncii. Deci viața activă trebuie continuată și trebuie să discutăm mai mult și despre șomajul de la o anumită vârstă înainte cu care suntem confruntați. Înseamnă că foarte mulți oameni trebuie reformați și trebuie să se adapteze la noile moduri de muncă, ceea ce înseamnă încă o dată că trebuie să ne ocupăm mult mai mult de lucrul cu angajatorii, pentru ca acești angajatori să fie și ei stimulați să investească în persoanele mai în vârstă și în același timp în viitorul nostru. În acest raport uh, se precizează însă că obiectivele pentru 2012 uh, nu au fost atinse și doresc să subliniez acest lucru. Um, ce s-a întâmplat în anul 2012 s-a referit mai ales la uh, acei participanți care sunt deja activi în domeniu. Uh, este însă o observație generală. În ceea ce privește diferitele proiecte ale Uniunii Europene, trebuie pe viitor să dezvoltăm diferite acțiuni pentru a obține plus valoare, pentru că în momentul de față suntem confruntați cu o patroar, cu o situație în care, sigur, i-am implicat pe parteneri și totuși uh, trebuie să facem ceva mai mult, trebuie să facem o muncă mai cuprinzătoare. Și, bineînțeles, trebuie să vorbim și despre durabilitate în acest sens. Nu mă refer doar la sistemul de pensii, ci și la bă, sistemul de sănătate. Raportorul precizează acest lucru în document, dar eu doresc să completez ce se spune acolo. Acum suntem confruntați cu o situație 2004 când uh, au aderat la Uniunea Europeană noi, uh, uh, noi state, în Lituania de pildă, în patria mea, în, ultimul, în ultimii 10 ani, am, ne-am confruntat cu o problemă. Foarte mulți tineri ultracalificați au migrat în alte state membru, ceea ce înseamnă că pe viitor vom simți o presiune financiară asupra sistemelor noastre sociale, pentru că tinerii foarte calificați, oamenii activi sunt cei care pleacă din țară, nu cei care se bazează pe contribuții sociale. Și sigur, aceste persoane mai în vârstă pot să contribuie la durabilitatea sistemelor noastre de asistență socială. Deci trebuie să investim și în învățământ, în sănătate, în prevenirea diferitelor boli și în același timp trebuie uh, să facem uh, contribuțiile sociale ceva mai accesibile astfel încât și în viața noastră cotidiană să avem acces la, uh, infra, la o infrastructură și să investim în această infrastructură astfel încât să o adaptăm și la nevoile uh, bătrânilor. Cred că vom colabora bine cu raportorul, vom înainta propuneri. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Și acum domnul Cucan se pare că a sosit și îl invit să prezinte documentul elaborat în calitate de raportor. Am avansat mai repede decât se prevedea în ordinea de zi, însă vă rog, aveți cuvântul. Domnul Cucan, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Face mare plăcere să vă prezint documentul de lucru uh, al raportului meu uh, privitor la evaluarea ceea ce s-a întâmplat în 2012, anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. E vorba de primul meu dosar din această comisie, de aceea pentru mine are o mare importanță, deoarece dacă, cum puteți bine vedea, subsemnatul este un vârstnic activ. Vreau să fiu un vârstnic activ de succes și cu ajutorul acestui raport, care e important pentru munca mea viitoare în această comisie. Esența raportului meu ar fi să uh, evalueze proiectul lansat în 2012. Cred că e necesar să profit de ocazie, ca nu doar să uh, văd ce s-a întâmplat în trecut, ci să privim și spre viitor. De aceea mă voi concentra asupra recomandărilor pe care le voi face pentru viitor dintr-un motiv simplu. Noi, europene, trăim mai mult și avem mai puțin copii. Bunul și bătrânul nostru continent, Europa, se confruntă cu schimbări demo- demografice nemai văzute până acum care vor afecta statul nostru al bunăstării, modul în care cheltuim banii publici și dialogul intergenerațional, modelul nostru social și asta deja se întâmplă. Între 2015 și 2035 Generația Baby Boom, cei născuți în uh, primele două decade după cel de-al doilea război mondial, vor ieși la pensie. în uh, două, între acum și 2010 sunt patru oameni activi pentru un pensionar. În 2016 vor fi doi uh, oameni activi uh, lucrând pentru un pensionar. Deci situația se va schimba din temelii. De aceea, îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații reprezintă un subiect principal care merită întreaga noastră atenție. E un subiect care ține și de politicile, de, de sociale, de ocupare, în domeniul sănătății, apoi trebuie ținut cont și de evoluțiile tehnologice și de politica economică. Nu doar că Europa îmbătrânește, ci și cresc și diferențele între regiunile ei și între statele membre. Uneori e vorba de diferențe ca de la cer la pământ. Anul European 2012 are următoarele obiective. Să crească conștientizarea nivelului uh, valorii uh, îmbătrânirii active, să existe mai multe activități uh, care să combată discriminarea bazată pe vârstă și stereotipurile de acest tip și să, um, să îndepărteze barierele. Care au fost realizările acestui an? Întâi și întâi, că acest punct a apărut clar pe agenda statelor membre. Cele mai bune rezultate au fost în ce privește creșterea nivelului de conștientizare la nivel european și inițiativele și evenimentele organizate la nivel național s-a înființat indexul de îmbătrânire activă și principiile directoare pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Inițiative speciale cu, în școală au atras mulți participanți și atenția mass media. În ciuda faptului că s-a intensificat dialogul social pe această temă, totuși acest an nu a avut la fel de mare succes în ce privește înființarea de noi rețele. Mobilizarea a existat, Însă implicarea partenerilor sociali mm, a fost inegală și firmele uh, private nu, au uh, prea, nu s-au prea implicat. Până la urmă, și în general, anul european 2012 a redefinit uh, agendele naționale politice în ce privește îmbătrânirea activă și a stimulat schimbul de bune practici între țări. Valoarea adăugată europeană acestui an totuși e demonstrată de volumul, sfera, schimbarea agendei, inovarea și efectele de învățare. A crescut numărul de inițiative pentru promovarea întâlnirii active în statele membre și a consolidat uh, cunoștințele tuturor actorilor implicați uh, în organizarea acestui an european. Există indicații că efectul acestui an european 2012 au uh, durat uh, mult dincolo de după încheierea anului și unele dintre ele uh, vor continua să dureze și în viitor. Dragi colegi, e timpul să vedem populația noastră vârstnică um, ca fiind o șansă, nu o povară. Recomandările mele vor fi foarte precise și uh, vor cuprinde patru elemente cheie. În primul rând să profităm de uh, avântul actual. Succesul pro- proceselor progreselor inițiale uh, trebuie să fie urmată de punere în aplicare și schimb de bune practici. Aici, anul european a semnat lansarea unor inițiative foarte bune și noi trebuie să ne asigurăm că acestea vor uh, continua să se dezvolte și uh, că va continua și contactul între rețele. De asemenea, sublinia triunghiul de coordonare între politicieni, atât la nivel național sau european, apoi societatea civilă și sectorul privat, trebuie intensificat. Asta ar însemna ca politicienii să se reunească cu reprezentanții ONG-urilor, cu cetățenii vârstnici și, a, și apoi uh, împreună cu aceștia cei din domeniul tehnologic. Apoi, să dezvoltăm așa numită economie argintie. E vorba de impulsarea unei, unei economii uh, care uh, se bazează pe îngrijirea populației vârstnice. Să, să creștem cheltuielile publice legate de populația uh, vârstnică și apoi produse bazate pe produsele uh, și necesitățile populației de peste 50 de ani. Uh, Apoi, uh, creșterea în sectorul industrial, al sănătății, al serviciilor sociale, al cercetării și dezvoltării. În al treilea rând, uh, mă voi concentra pe aspectele societale ale îmbătrânirii active. Vârstnicii trebuie să facă parte integrantă de plin uh, din societatea noastră, să participe la viața de zi cu zi a societății noastre. Generațiile mai tinere trebuie să păstreze contactul cu vârstnicii și să existe un dialog structurat între uh, aceste uh, generații diferite. Să ne concentrăm și asupra învățării de-a lungul întregii vieți, care pe termen lung va contribui la mai multe șanse de ocupare pentru generația vârstnică. Și în al patrulea rând, combaterea uh, stereotipurilor și discriminării bazate pe vârstă. Și apoi, dacă e să facem față provocării legate de schimbările demografice în Europa, trebuie să combatem discriminarea bazată pe vârstă și legată de vârstă. Nu vorbesc aici doar de accesul la locuri de muncă și pe piața muncii, dar mă refer la uh, protecția drepturilor tuturor persoanelor. Toți membrii societății sunt vulnerabili și pot uh, uh, fi victimele abuzurilor și de aceea trebuie să acordăm atenție tuturor. Aș încheia cu un citat din uh, documentul acestui an 2012 uh, european. Citez, o îmbătrânire activă înseamnă să îmbătrânești sănătos și ca membru cu dreptul de plin al societății să te simți mai împlinit uh, la locul de muncă și mai independent în viața de zi cu zi și mai implicat ca cetățean. Am încheiat citatul. Aș dori ca raportul meu să reflecte această idee, lansând o dezbatere în legătură cu ceea ce se poate face pentru a continua ceea ce s-a început în 2012. Dragi colegi, aștept cu interes comentariile și contribuțiile voastre. Acum ne aflăm doar în prima etapă a elaborării raportului, pentru că discutăm un document de lucru. De asemenea, doresc să invit și pe colegii mei din intergrupul uh, pentru învățare activă și solidaritate intergenerațională. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you and you are... Mulțumesc, spune președinta. Pe de cuvânt uh, spuneți că și cei vârstnici sunt activi. Am auzit de cazul unei femei de 67 de ani care încearcă să devină președinta Statelor Unite. Ar fi, iată, un exemplu foarte bun, că astăzi a fi vârstnic nu mai e deloc același lucru cu uh, acum 50-60 de ani. Da cuvântul uh, acum raportorilor din umbră. Pe mi mm, podzielam zdanie. Mulțumesc foarte mult. Raportorul a spus că aceste subiecte sunt foarte importante și suntem de acord cu el. Noi am avut un grup de lucru în grupul nostru politic care se ocupă de probleme demografice ă, de legăturile între generații și de îmbătrânirea societăților europene. Și trebuie să vă spun sincer că ă, nu eram încă parlamentar european și nu eram membru al niciunei instituții, eram pur și simplu un cetățean activ al țării mele, stat membru al Uniunii Europene, n-am observat o mare diferență între 2012 și ceilalți ani în ceea ce privește vârstnicii și solidaritatea intergenerațională. Poate au existat evenimente interesante, dar chiar au avut oare impact asupra realității sociale? Eu mă îndoiesc. În afară de un lucru, în ultimii ani am Um, Am văzut o vârstă mai înaintată de pensionar în, în unele țări. Nu știu dacă aceasta este calea de urmată. Vorbeați despre doamna care urmează să candideze la președinție în Statele Unite. Dar există și exemple negative uh, ale unor activități, uh, ale unor vârstnici. Am auzit în presa din Germania că o doamnă de 65 de ani este însărcinată cu quintupleți. Se întâmplă și asemenea lucruri. Aș dori să vă spun următorul lucru. Uniunea Europeană și Europa trebuie să facă foarte multe pentru a schimba atitudinea față de vârstnici. Ați spus că este un aspect cheie. Dacă facem comparație cu Statele Unite, de pildă, și statele membre ale Uniunii Europene, uh, sigur, uh, bătrânirea, uh, discriminarea pe bază de vârstă este mult mai avansată în Europa. Să vă menționez două lucruri care nu au fost incluse în raport. Uh, primul a fost menționat pe scurt la început. Activitatea bătrânilor nu poate fi o obligație, nu poate fi uh, o încercare de a rezolva anumite probleme economice. Acest lucru se întâmplă, din păcate, foarte des. Foarte adesea, vârsta biologică în diferite țări, în funcție de nivelul evoluției sociale a țărilor, înseamnă lucruri cu totul diferite. În unele țări, bătrânii, vârstnicii au un acces mai dificil la sistemul de sănătate din cauza vârstei. Uh, acesta este primul lucru și în al doilea rând aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că demnitatea unei persoane în vârstă și foarte adesea incluziunea socială uh, au loc prin participarea în viața de familie și uh, activitatea lor nu poate să însemne că în același timp societatea va deveni din ce în ce mai alienată, ceea ce se întâmplă destul de frecvent ca rezultat al multor activități și ca rezultat al dezvoltării pieței, al legăturilor de pe piață și al uh, legăturilor între oameni uh, în funcție de piață. Sigur că mai am multe alte comentarii, dar am și un comentariu lingvistic. Îmbătrânirea activă, nu știu cum sună în engleză, dar versiunea poloneză sună ca un monstru lingvistic. Una este să vorbești despre a fi activ la o vârstă mai înaintată, dar nu este vorba despre bătrânire activă. Nu știu, în poloneză chiar nu sună bine, poate ar trebui să încetinim procesul, poate ar trebui să devenim mai tineri, nu știu. Uh, Uniunea Europeană este celebră pentru că inventează tot felul de structuri lingvistice ciudate, dar îmbătrânirea activă în poloneză, pare rău, sper că nu o să îmbătrânim atât de activ în viitor și nu-i doresc acest lucru raportorului. Îi dau cuvântul domnului Michael de la grupul ALDE. Eu sunt de părere că nimeni dintre noi nu este mai potrivit uh, pentru acest uh, raport legat de politicile uh, europene privind pe vârstnici, deci, dar permiteți-mi să reacționez la ce a spus mai devreme doamna Katanemski. Mm, nici mie nu-mi place ideea îmbătrânirii active. Aș prefera o îmbătrânire pasivă, astfel încât să dureze ceva mai mult. Dar mai devreme sau mai târziu, toți vom ajunge acolo. Doamnă președinte, cred că este important și că trebuie să discutăm acest subiect. Și cred, sunt sigur de fapt că raportul va fi excelent am încercat să-l provoc pe noul președinte al comisiei când își prezenta programul să spună câte ceva despre uh, comis, părerea Comisiei Europene privind o posibilă strategie legată de schimbările demografice. N-am primit niciun răspuns, dar sper că întrebarea mea a fost reținută și că membrii uh, Comisiei INTE sunt hotărâți să discute acest subiect, să-l promoveze pe viitor. Astăzi uh, sunt de părere că mai adesea decât în mandatul meu precedent discutăm despre îmbătrânirea activă, despre problema îmbătrânirii în sine, în lumina în tuturor dimensiunilor socioeconomice. În raport, în raportul privind anul european al îmbătrânirii active și al solidarității intergeneraționale, am observat uh, o informație interesantă, că doar 42% dintre cetățenii europeni sunt interesați de populația vârstnică, dar ă, foarte mulți dintre cei care au răspuns acestui sondaj fac parte din această generație. Probabil însă că oamenii nu se consideră pe ei înșiși ca fiind în vârstă. Probabil că procentajul este mult mai mare decât 42%. Însă, în tot cazul, cred că uh, discutarea acestui raport și acestui subiect ne va duce la uh, concluzia că Parlamentul European trebuie să-și asume mai multă responsabilitate față de crearea unor măsuri contemporane și unor politici contemporane pentru populația vârstnică. Uh, la ce mă gândesc aici? Mă gândesc la uh, o idee ca aceea că ar trebui să garantăm o schemă pentru angajarea vârstnicilor mai tineri care uh, rămân șomeri în perioadele de criză, dar tot mai au foarte multă voință de a munci de aceea trebuie să avem niște măsuri de promovare pentru angajarea acestor persoane. Apoi se pune problema unor standarde de, de sănătate. Ar trebui armonizate aici, în Parlamentul European, și ar trebui să devină accesibile tuturor. O altă întrebare importantă pentru mine este dacă am putea introduce niște standarde uniforme și dacă am putea avea o anumită monitorizare a fondurilor de pensii. Multe guverne se folosesc de fondurile de pensii pentru a-și acoperi deficitul bugetar și este un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Cred că este un subiect important și cred că trebuie să-i acordăm mai multă atenție. În concluzie, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre felul în care populația vârstnică poate să-i ajute pe alți oameni care îmbătrânesc. În Slovenia avem un exemplu de acest gen. Avem 600 de voluntari care se ocupă de 150 de uh, persoane de, 60, de la 60 de ani în sus. Acesta este tipul de sprijin acordat pentru o uh, viață bună și după această vârstă. Poate că ar trebui să facem mai multe pentru a conștientiza și pentru a recunoaște această asistență a bătrânilor pentru bătrâni. Trebuie de asemenea să promovăm și să stimulăm asistența plătită. În acest fel am putea să le dăm oamenilor posibilitatea de a avea o profesie în acest domeniu. Poate ar fi, putea fi, nu știu, un al doilea loc de muncă cu jumătate de normă pentru unii anii care au fost declarați în trecut, anul cu tare sau anul cu tare, fiecare dedicată uh, alte probleme, cel mai cunoscut fiind cel al dialogului intercultural cu diferite minorități religioase, nu au dat niciun fel de rezultat. Nu au produs nimic semnificativ. Deci sper că acest an va uh, avea niște rezultate mai importante și de durată și că va avea consecințe bune în politicile europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, uh, raportorii de la GUE, de la VERS uh, și de la FDD nu sunt aici, ceea ce înseamnă că um, aveți cuvântul, doamna Iașluvica a cerut deja cuvântul. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Vreau să răspund la ceea ce a spus domnul Krasnodemski. Aș vrea să spun că eu cunosc mulți oameni care au 20 de ani și se simt foarte bătrâni și cunosc mulți oameni de 60-70 de ani care par foarte tineri. Deci important e să fii activ lucru dovedit de altfel de nivelul de activitate al unor membri ai acestei comisii, deci este important să rămâi activ. Și uh, pentru a răspunde la ceea ce a spus Eduard când și-a expus opinia privind raportul uh, legat de anul 2012, anul european pentru solidaritatea între generații, mi-amintesc uh, ce bucuroși am fost când am adoptat propunerea de a dedica acest an creării unor relații între generația mai bătrână și cea mai tânără. Și sunt nerăbdătoare să aud re... care au fost rezultatele acestui an. Ați menționat deja câteva dintre ele și um, sunt mirată să aud că nu prea au existat roade și că unele dintre aceste roade au fost cam necoapte. Deci poate că ar trebui să-i facem conștienți pe cei tineri că sunt responsabili pentru părinții, pentru bunicilor și că este foarte important pentru ei să aibă grijă de rudele mai în vârstă, nu doar de copii. Am fost uh, încântat să aud cele patru propuneri ale dumneavoastră și în special punctul în care atrageți atenția asupra continuării uh, proiectelor Uh, care uh, își vor găsi începutul în anul îmbătrânirii active. De asemenea, după părerea mea, ar merita să atragem atenția asupra monitorizării întrebuințării fondurilor structurale pentru a vedea dacă unele dintre fondurile structurale chiar sunt folosite pentru a crea asemenea relații între generații. Merită și este important să dezvoltăm aceste relații. Vor fi foarte importante pentru viitorul nostru și nu numai pentru generația noastră, ci și pentru generațiile viitoare. De asemenea, sunt de părere că atunci când ne uităm la investițiile sociale și spunem că este foarte important pentru noi să investim în acest uh, domeniu, poate că ar trebui să fim atenți la acest acele măsuri sau la acele inițiative care în trecut, din păcate, înainte de criză, eh, au fost foarte utile. De pildă, în Olanda eh, existau câteva subvenții pentru bunicii care aveau grijă de nepoți, eh, fiind la pensie. Acestea sunt instrumente care ne pot ajuta să creăm relații între generații, sprijinindu-i în același timp pe vârstnici. Uh, și ajutându-i să rămână activi. De asemenea, avem foarte mulți mentori și tutori, un următor potențial între adulți care ar putea să-i ajute pe tineri, dar uneori nu se concentrează pe îndrumarea generației tinere, pentru pregătirea ei, pentru pregătirea practică a urmașilor pentru că odată ce uh, se pensionează și doresc să devină pasiv, uh, bun, se gândesc că nu mai trebuie să facă nimic. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi, pentru început, analizăm un raport privind anul european 2012 și în 2015 au trecut deja 3 ani, îmi pare foarte rău, sunt de părerea predecesorului meu, mi-e teamă că n-am avut prea mari rezultate și nu, nu, nu au existat roade. În al doilea rând, mă tem că nu am înțeles bine și sunt dispus uh, Uh, să fiu convins de dumneavoastră în dezbaterile pe care le vom avea. Dacă am înțeles bine, domnule raportor, am impresia că chiar dacă uh, nu existau înainte probleme economice, este vorba despre a-i pune din nou la muncă pe bătrânii noștri. Eu îmi amintesc de niște vremuri nu atât de îndepărtate în Franța, anii 80, în care uh, pensia, pensionarea avea loc la 65 de ani. Anii 80 din Franța nu sunt în perioada preistorică. Și foarte adesea acești oameni uh, mureau în următorii patru ani. Uneori chiar în anul în care ieșeau la pensie. A fost cazul tatălui meu, de pildă. Deci să-i repui pe oameni la muncă mi se pare un pic ciudat. Și domnul raportor a menționat patru puncte cheie, dar uh, Sper că am înțeles greșit. 1. Trebuie să facem un pic de pedagogie, ne-a spus. Să le explicăm tuturor că este nevoie să-i punem la lucru pe bătrânii noștri. Mi s-a părut ciudat. Al doilea argument, și în continuare sper că am înțeles greșit, a vorbit despre economia de argint, adică, a, în această lume europeană care pretinde că nu există probleme economice, în sfârșit, cu vârstii noștri, poate că o să reușim să facem și bani. Punctul 3. Nu ajunge atât. Dacă tot trebuie să facem bani, ar trebui să profite toată lumea. Și care este mijlocul? Acesta este un mijloc de a integra pe tineri care intră pe piața muncii, să integrăm în acest cadru economic în această economie de argint. Am impresia că ne-am pierdut mințile. Și punctul 4. Asta este cireașa de pe tort gândirii unice ca să evităm ca dosarul sau raportul să fie respins, mai vorbim acolo, spunem despre discriminare câte ceva. Dar discriminarea acum se leagă de vârstă. Să nu-i scoatem pe bătrâni din sistemul nostru economic pentru că dacă facem asta, din cauza că sunt bătrâni, discriminăm. Sper că voi putea convinge de contrariu când vom avea ocazia să mai discutăm despre toate acestea. Dar eu de la cei 54 de ani ai mei sunt de părere că la orice vârstă ai dreptul la un mod de viață privilegiat și la o bucurie de a trăi. A spus unul dintre ultimii vorbitori, ai timp să faci lucrurile pentru care nu ai avut timp înainte. Ai dreptul să te odihnești. Ai poate dreptul să călătorești și să descoperi această lume care te înconjoară. Poate că avem dreptul, altcineva a spus-o, uh, să intri în lumea asociativă și să participi la ajutorarea altor persoane care, la fel ca tine, uh, sunt în vârstă. Ai dreptul așa, stupid, să te ocupi de familia ta și poate în primul rând de nepoți. Eu cred că la o anumită vârstă ai dreptul să nu mai muncești și să nu mai participi la prosperitatea europeană sau măcar națională. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Cine mai dorește să mai ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Ce rețin eu din acest raport? Ei bine, într-adevăr, este interesant să punem accentul pe felul în care vom organiza această îmbătrânire activă și adevărat că sintagma nu sună prea bine. Uh, dar să înțelegem exact ce înseamnă această îmbătrânire activă. Această îmbătrânire activă trebuie să țină seama și de speranța de viață, plecând de la diferitele categorii sociale. Vreau să vă amintesc că o speranța de viață a unui muncitor și a unui funcționar e total diferită. Există o, distanță, o, o diferență de șase ani și acestea sunt elemente ce trebuie luate în considerare. Dacă îmbătrânirea activă înseamnă să acorzi posibilitatea persoanelor în vârstă să fie proprii, um, um, cei care își uh, organizează viața așa cum își doresc să fie adevărați actori, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să-i obligi în același timp să și se întoarcă în piața muncii. Poate nu doresc acest lucru, așa cum se face în anumite state membre. Să fie actori în sensul să participe la țesutul asociativ, la ONG-uri, să dezvolte o anumită, știu eu, cultură sau anumite activități pe care nu au reușit să le facă în momentul în care lucrau. Uh, să participe la viața de zi cu zi a orașului în care le locuiesc și așa mai departe. Și eu cred că ceea ce este important este să subliniem într-adevăr uh, această solidaritate între generații Uh, cu toții avem părinți, bunici care îmbătrânesc și îmbătrânesc din ce în ce mai bine asta datorită uh, medicinei. Foarte bine și frumos. Dar avem în continuare și obligația să ne punem întrebarea noi, cei mai tineri, cum anume îi vom însoți uh, în îmbătrânirea lor, în condiții demne. Condiții demne asta înseamnă cu mijloace demne la îndemână. Tot ceea ce înseamnă structurile de îngrijire, structurile de primire, care să le permită acești oameni în vârstă să îmbătrânească în mod demn. Dacă asta e îmbătrânirea activă, atunci eu sunt pentru. Dacă îmbătrânirea activă înseamnă că mâine, de fapt și de drept, facem ca vârsta de ieșire la pensie să fie din ce în ce mai avansată și obligăm pe oameni să lucrează din ce în ce mai mult, e bine, eu nu sunt de acord cu asta. Trebuie să acordăm celor care își doresc această posibilitate să aibă timp de distracție, să aibă timp să trăiască pur și simplu mai mult decât au făcut-o în momentul în care erau activi. Așa că doamna care a hotărât să fie candidată la uh, alegerile americane, prezidențiale americane, salut acest lucru și salut faptul că la 67 de ani nu se consideră a fi bătrână. Acum, dacă ar fi avut o uh, carieră de 40 de ani de muncă pe o, o, la, într-o întreprindere, într-o fabrică undeva uh, pe o, um, anumite mașini, nu cred că ar mai fi vrut să mai continue să lucreze. Mulțumim foarte mult și atacăm finala final are cuvântul domnul Cucan, raportor. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi colegilor pentru contribuțiile active la această dezbatere. Mă bucur de faptul că avem această dezbatere interesantă înainte de a uh, adopta acest uh, raport. Acum, câteva puncte, n-am să intru în detaliu, dar câteva puncte subliniate, observații făcute de colegi. Mă surprinde un pic faptul că unii colegi au probleme cu această terminologie și anume îmbătrânirea activă, cu această sintagmă, mai ales colegii din Polonia, pentru că noi avem două limbi care sunt asemănătoare și ne înțelegem de altfel. Și dacă e să facem o traducere din uh, limba slovacă în limba uh, polonă, eu cred că nu s-ar putea face așa o mare greșeală. Ideea e aceeași. Așa că să vedem cum anume s-a făcut traducerea în uh, limba polonă. Poate e o eroare undeva. Poate că problema nu vine de, de la agenda, de la uh, ordinea noastră de lucru, ci poate, eu știu, de o eroare, o eroare de utilizare a anumitor acronime și așa mai departe. Am observat acest lucru și în alte lucruri. S-a, s-a, s-a, s-a tradus alte nume și alte acronime. Bă, uh, în mod greșit pentru că se face o traducere automată și nu s-a ales acronimul potrivit. Așa că, bun, poate asta s-a întâmplat și în limba poloneză când s-a tradus îmbătrânirea activă. Sunt de acord cu Danuța, colega noastră, care spunea că sunt foarte multe persoane care au 70-75 de ani care se consideră a fi continuare tineri și activi. și că există și tineri care se simt bătrâni înaintea vârstei. Oricum știți și noastră că uh, data nașterei e doar o dată și percepția poate fi foarte diferită în funcție de fiecare persoană. Acum, în ceea ce privește doamna de 67 de ani candidată la prezidenția, alegerile prezidențiale din uh, SUA, evident că ea și-a petrecut viața lucrând uh, pe această agendă de lucru, deci e normal pentru ea să continue să lucreze. Acum, un bărbat care lucrează în industria automobilelor pe o mașină um, pe bandă rulantă, e clar că nu ar mai avea niciun fel de dorință să mai continue să lucreze după o anumită perioadă de timp. Amintiți-vă Ronald Reagan cât de vârstnic era. și avea peste 70 de ani. Așa că haideți să nu considerăm că 60 de ani și ceva e o vârstă înaintată. Nu e chiar așa. O să fim cu toții surprinși de rezultatele pe care le va obține această doamnă în alegerile prezidențiale. Bun, acum vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au avut contribuții în dezbaterea noastră. Și în ceea ce spunea domnul Martin, eu, da, aștept cu nerăbdare discuțiile noastre. Uh, iar colegilor din Franța vreau să le spun că raportul acesta nu vrea să oblige pe oamenii în vârstă să muncească. Dar dacă unii, așa cum a spus și dumneavoastră, sunt gata să o continue să lucreze și sunt, din punct de vedere fizic, capabil să o facă, e bine, nu trebuie să existe o discriminare doar pentru că au vârsta pe care o au. De aceea, din punctul meu de vedere, aici e vorba de o posibilitate acordată dacă aceste persoane astfel doresc să continue să lucreze și nu că noi am vrea să-i obligăm uh, să lucreze, dar nici să nu-i obligăm să iasă la pensie dacă nu doresc. Bun, raportul acesta este necesar. Este necesar pentru a îmbunătăți situația persoanelor în vârstă. Pentru că Știm foarte bine că dacă faci un lucru mic pentru persoanele în vârstă, ele sunt foarte recunoscătoare. Așa că noi nu avem nevoie de niște planuri mărețe și niște proiecte foarte grandioase. Nu, ci ne dorim doar să vorbim de niște chestii concrete, lucruri mărunte, care afectează viața de zi cu zi a persoanelor în vârstă și sunt convins că eforturile pe care le vom face, acestea vor fi apreciate. Cel mai important lucru este să ne asigurăm că dacă oamenii preferă să profite de viață, în momentul în care vine momentul să iasă la pensie, foarte bine să facă acest lucru. Dar nu să introducem o regulă și anume că cineva care are 65 de ani sau 70 de ani sau eu știu 50 de ani e obligat să iasă la pensie. Sunt regiuni în care dacă ai vârsta de 50 de ani e ca și cum nu mai ai niciun fel de loc pe piața muncii pentru că ești prea bătrân, ce puțin așa consideră unii angajatori. Deci, dacă oamenii vor să muncească, să aibă această posibilitate. Acum, dacă vor să profite de viață și să se distreze, foarte bine. Dacă vor să se lanseze în activități culturale și așa mai departe, asociative, de asemenea, să aibă posibilitatea de a face acest lucru. Îi încurajăm. Deci, încă o dată, vă mulțumesc tuturor. E clar că a fost o discuție foarte bună, constructivă. Mai rămân în continuare aspecte ce trebuie clarificate în așa fel încât să ajungem la un consens cât mai larg, pentru că nu poți întotdeauna să fii pe placul și gustul tuturor, dar în orice caz un consens cât mai larg în rândul membrilor acestei comisii. Mulțumesc foarte mult! Te... Vom analiza acest raport și amendamentele pe 28 mai, dar termenul de punere a amendamentelor este data de 3 iunie iar amendamentele ce vor fi depuse vor fi analizate în data de 23 iunie și, în principiu, proiect, uh, avizul poate fi adoptat în 15-16 iulie. Bun. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Vom avea o prezentare din partea Eurofund. Statele membre care folosesc clauza de exceptare de la directiva privind timpul de lucru. Și acum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 this Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc pentru această posibilitate de a prezenta o cercetare, un studiu pe care noi l-am realizat recent. Doamnelor și domnilor, e o mare plăcere să pot reprezenta astăzi eh, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și de a putea să vorbi despre directiva timp de lucru, directiva europeană. În prezentarea mea voi încerca să mă refer foarte pe scurt la contextul acestei directive timp de lucru, care sunt posibilitățile existente pentru a avea anumite derogări față de această directivă și prevederile pentru opt-out și cercetarea pe care am organizat-o recent și care continuă în momentul de față. Apoi vom analiza felul în care este utilizată această posibilitate de opt-out cum anume poate fi extinsă această utilizare a acestei um, posibilități opt-out și care sunt dezbaterile actuale și să sperăm că vom avea aici o dezbatere foarte bună cu uh, parlamentari. Acum, dacă ne uităm la context, contextul directivei 2003-88, această directivă, de fapt, stabilește cerințele de organizare a timpului de lucru în cadrul principiilor uh, referitoare la sănătate și siguranță. E vorba de Directiva 89-391 și așa, așa numită Directivă Cadru pentru uh, siguranța uh, lucrătorilor. De fapt, acolo se stabilesc anumite cerințe pentru statele membre, pentru Uniunea Europeană, pentru a garanta drepturi egale pentru toți lucrătorii. Spre exemplu, un număr maxim de uh, ore de lucru pe săptămână, un anumit număr de ore de repaus, de odihnă, o perioadă minimă pentru care persoana respectivă este plătită, e vorba de un drept stabilit prin directivă. Această directivă a fost adoptată de către Parlamentul European și de către Consiliul sub articolul 153 al Tratatului de Funcționare, dar aș vrea să subliniez faptul că și Curtea de Justiție recunoaște uh, existența prevederilor referitoare la această perioadă maximă de timp, spunând că Trebuie să existe un concediu anual plătit și o anumită perioadă minimă de uh, odihnă și care reprezintă reguli uh, foarte importante ale legislației sociale ale comunității europene. Deci e vorba de o recunoaștere a acestor elemente ca și drepturi. Drepturi uh, aplicabile uh, oferite, conferite tuturor lucrătorilor. Și în acest sens m-aș referi și la Carta Drepturilor Fundamentale, care uh, prevede condiții de lucru corecte și echitabile. Și mă refer la aliniatul 1, și anume, fiecare lucrător are dreptul la condiții de lucru care să-i respecte atât sănătatea, siguranța, cât și demnitatea. Și aliniatul 2, fiecare lucrător are dreptul la un număr maxim, la limitarea la un număr maxim de ore lucrătoare pe săptămână și pe zi și are dreptul și la un concediu anual plătit. Deci vedeți că există o armonizare a acestor elemente în Uniunea Europeană, în textele legislative ale Uniunii Europene. Acum, dacă este să ne gândim la toate aceste elemente și dacă analizăm îndeaproape această directivă ca atare, putem găsi că există posibilități de a obține derogări de a avea anumite exceptări de la aceste principii stabilite și înscrise în directivă. Foarte pe scurt, am să vă atrag atenția asupra articolului 17, derogări care permit anumitor, în anumite situații uh, anumite exceptări. Articolul 18, uh, când vine vorba de uh, contracte colective de lucru, și articolul 22.1, și anume obiectivul principal al discuției noastre de astăzi, și anume uh, Uh, posibilitatea de care beneficiază statele membre de a nu a, a, a aplica articolul 6 și anume acela care se referă la un număr maxim de ore pe săptămână, uh, de 48 de ore. Deci niciun lucrător n-ar trebui să presteze mai mult de 48 de ore pe săptămână, chiar și timp suplimentar, ore suplimentare incluse. Acum, articolul 22.1. Foarte pe scurt, statul membru poate opt, uh, uh, opta, a, alege această posibilitate atâta vreme cât se iau măsurile necesare pentru a se asigura că există un acord din partea lucrătorului că lucrătorul e de acord să lucreze mai mult decât acel maxim de 48 de ore pe săptămână, dar că acest uh, lucru, dacă refuză, atunci nu va fi, nu va fi supus anumitor uh, consecințe. Apoi, lucrătorii trebuie să aibă aceste acorduri înscris și acestea trebuie să fie uh, disponibile pentru autoritățile competente în momentul în care se fac, eu știu, inspecții din partea uh, Direcției Generale pentru uh, de muncă și așa mai departe. Deci trebuie să știm exact în felul în care se aplică această directivă așa cum este ea stabilită. Păi, o altă întrebare pe care ne putem pune. Există oare niște limite față de această, această posibilitate de opt-out? Există vreun posibilitate ca cineva să lucreze peste 48 de ore stabilite în text? Se pare că nu, pentru că directiva nu specifică niciun fel de uh, limită referitor la volumul acela de ore prestate. Se poate ajunge la un volum de 78 de ore pe săptămână și, de asemenea, acest lucru nu este nici încadrat uh, într-o perioadă de timp, două luni, un an sau, uh, sau o altă perioadă. Nu sunt precizări în acest sens. Acum, dacă ne uităm îndeaproape la directivă, observăm că există totuși două limite implicite. Prima fiind 78 de ore pe săptămână, pentru că plecând de la prevederile directivei de timp de lucru, lucrătorii trebuie să se și odihnească un minim de 90 de ore pe săptămână. Acum, dacă facem o scădere din totalul de ore și uh, minus timpul de odihnă, e clar că se ajunge la, 100, la un maxim de 78 de ore pe săptămână. Aceasta e o limită implicită. Și mai există o a doua limită implicită și anume posibilitatea de pentru a respecta principiile de siguranță și de sănătate a lucrătorilor. Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, autoritățile naționale competente, inspectoratele, în momentul în care constată anumite abuzuri, uh, pot ia decizia de a interveni și de a preîntâmpina astfel de situații, tocmai în interesul sănătății și siguranței lucrătorului respectiv. Deci, ne putem referi atât la directiva pe care am menționat-o adinaur, dar și la situațiile concrete pe care le putem întâlni în practică. Acum, aș dori să vă atrag de asemenea atenția asupra faptului că în momentul de față există foarte multe studii și multe dintre ele de altfel au fost chiar uh, întreprinse de către organizația noastră, Eurofound pentru a demonstra că relația, există o relație între uh, uh, perioada de lucru îndelungată și care poate duce la mai multe accidente, la mai multe erori, la o scădere a productivității, la dificultăți în viața de zi cu zi, la stres, o oboseală, un impact negativ asupra sănătății lucrătorilor. Deci există dovezi în acest sens, dovezi nenumărate asupra impactului negativ pe care îl pot avea um, un, îl poate avea un volum de muncă exagerat asupra sănătății. Și foarte concret, în ceea ce privește uh, solicitarea ce ne-a fost adresată și vreau să o mulțumesc pentru această solicitare și pentru faptul că s-a dorit o actualizare a informațiilor referitoare la datele de care dispuneam pentru a vedea cum anume statele membre utilizează această posibilitate de opt-out și impactul pe care acesta îl poate avea asupra angajatorilor și angajaților. Deci, pe scurt, metodologia pe care noi am utilizat-o a fost asemănătoare cu metodologia standard, deci o consultare a rețelei noastre de corespondenți naționali referitor la condițiile de lucru și le-am adresat acestora, de fapt, patru întrebări. Mai întâi, posibilitatea de a nu aplica această limită dacă există posibilitatea de opt-out, dacă aceasta este utilizată, dacă există date în ceea ce privește felul în care se aplică acest opt-out și impactul principal pe care îl are acest opt-out asupra lucrătorilor și dacă există, eu știu, eventual dezbateri recente pe acest subiect. Evident că e un exercițiu de analiză destul de modest, dar rezultatele sunt totuși destul de interesante și vi le voi împărtăși imediat. Avem două grupuri de țări. Țări în care există această posibilitate de opt-out și în general este și utilizată și este utilizată indiferent de sector sau uh, de, de, de profesii, cum ar fi Belgia, uh, cum ar fi Bulgaria, Cipru, Estonia, Malta și Regatul Unit. Apoi alte țări, 11, care permit utilizarea acestui posibilități de opt-out, dar în mod restricționat, Belgia, Cehia, Franța, Germania, Ungaria, Letonia, țările de jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Spania și o, un grup de țări care au declarat că nu vor utiliza această posibilitate de opt-out. Austria, Croația, Danemarca, Finlanda, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România și Suedia. Iată deci cam cum arată harta care preia toate aceste informații și am să vă las să observați un pic această hartă, să vedeți exact unde anume se află țara dumneavoastră și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că mare parte din țările portocalii care au permis, dar au restricționat în același timp acest opt-out, e bine, asta se întâmplă în sectorul de sănătate, medical. Deci, personalul care lucrează în situații de urgență și așa mai departe, e vorba de anumite um, excepții. Și există și o legătură între așa numita um, situație în care o persoană este de gardă sau situația în care persoana lucrează efectiv și își exercită în mod real uh, munca. Deci sunt două elemente aici în față de aceste două situații în care putem constata că există o utilizare a clauzei opt-out, dar aceasta este restricționată. Și vă puteți uita la situația pentru fiecare țară în parte și puteți analiza acest tablou pentru că el vă oferă mai multe detalii uh, pe fiecare țară. Și vreau să vă atrag atenția asupra două țări, Republica Cehă și Spania. Pentru că aceste două țări au aplicat această derogare în sistemul lor de îngrijiri de sănătate, în sistemul medical, și au aplicat acest lucru fie în mod temporar, fie în mod uh, pe o perioadă de tranziție. Apoi, ce s-a întâmplat este că aceste prevederi, la un moment dat, au expirat, pentru că erau uh, pe o perioadă de tranziție și atât în Republica Cehă cât și în Spania, în momentul de față, această posibilitate de opt-out nu mai există. Bun. Acum, cum știm noi, cum putem evalua felul în care, în mod real, se utilizează această posibilitate de opt-out? în 2015. Știți că directiva a fost discutată deja acum câțiva ani de zile și ne-am dat seama că, de fapt, nu știm foarte bine cum anume se utilizează această posibilitate, cu excepția Regatului Unit, în care Există un studiu recent, vers, în, în care, care datează din 2011. E bine, cu, lăsând deoparte acest studiu, nici măcar nu știm care este situația în care uh, opțiunea este utilizată și este generalizată sau cea în țări în care nu este deloc utilizată. Spre exemplu, în Austria s-a cerut la un moment dat uh, Camerei Medicale austriece să se facă o analiză și au fost uh, intervievați medicii referitor la numărul de ore pe care le prestează și s-a constatat că pe săptămână s-a scăzut de la 59 de ore la 50, în 2006 la 54 de ore pe săptămână în 2012. Dar acest lucru este deja peste limita clar stabilită în directivă, și anume 48 de ore. Și uh, uh, când s-a pus întrebarea câte ore ați fi dorit noastră să lucrați pe săptămână, se spune, de multe ori răspunsul a fost în medie de 42 de ore pe săptămână. Deci vedeți că există o parte importantă, semnificativă a celor care lucrează în domeniu. Uh, care au spus că și-ar dori o scădere a numărului de ore prestate și o scădere a acestora la 25 de ore, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți medici în Austria care lucrează mai mult decât atât. Deci, aceasta era, erau câteva informații mai concrete, dar pentru a avea impresie, aș spune un context global, am utilizat uh, datele cuprinse în statisticile din 2010 pentru a ști exact care este situația. Și am încercat să împărțim uh, aceste uh, țări în categorii. Ceea ce puteți observa aici. Avem trei grupuri diferite de țări. Vi le-am definit mai devreme. Cele al, în albastru, cele care au uh, un opt-out generalizat, cele care au un opt-out dar uh, e restricționat și cele care nu l-au deloc. Și aici puteți vedea numărul de lucrători care lucrează peste 48 de ore pe săptămână. Și mulți dintre ei au de altfel și un, un al doilea loc de muncă, un al doilea job. Dar, dacă ne uităm cu atenție, observăm că în România și în Grecia acestea se disting față de restul țărilor. Ceea ce înseamnă că nu cred că este legat de felul în care este sau nu este utilizată această posibilitate de opt-out, ci e mai degrabă vorba de felul în care se organizează piața muncii, e vorba de chestiuni culturale, de importanța acordată locului de muncă și acest lucru depinde de la țară la țară. Current debates. Acum trecând la dezbaterile actuale, am văzut că statele membre care actualmente nu îngăduiesc aplicarea opt-out-ului de la directiva, puține dintre acestea au discuții uh, pe tema asta. În primul rând avem cazul austriac. Aici e interesant. În ianuarie 2015, de la 1 ianuarie 2015, mm, a fost uh, trecut un amendament uh, la legea, de, legea timpului de lucru în spitale care dă dreptul medicilor să, la, să recurgă la opt-out Însă se pro, uh, oricum a, se prevede o scădere de la 60 de ore pe săptămână la 20-21 de ore. Așadar, practic, Austria a spus anterior că nu dorește să aplice opt-out-ul, însă din motive practice și pentru că e o problemă în sectorul sănătății, îl vor aplica sau îl aplică de la începutul anului cu intenția de a fi scăzut în limita maximă la 20-21. În Croația anul trecut au fost uh, negocieri promovate de guvern în legătură cu flexib- uh, mai mare flexibilizare a timpului de lucru, cu partenerii sociali. Sunt cadre interesante și cu Irlanda, Grecia și Italia. Uh, recent Comisia Europeană Uh, a sesizat Curtea Europeană de Justiție pentru că aceste state se pare că nu aplică, nu respectă regulile europene în legătură cu limitările uh, programului de muncă pentru medici și apoi Cehia și Franța. La fel acolo se pune problema uh, duratei prea mari a uh, orarului de muncă în sectorul de sănătate. În Cehia, după cum am spus, era o prevedere temporare și au expirat în 2013, dar Eh, continuă situația ca în trecut, eh, știm asta, și în Franța, la sfârșitul anului trecut, eh, a avut loc o grevă a medicilor rezidenți și greva a fost cauzată de orarul prelungit de lucru, peste 60 de ore pe săptămână în medie. Mm, trecem mai departe, ajungem la concluzii. Uh, concluzia acestui mic studiu, în primul rând că nu s-a prea schimbat uh, nimic din 2010 și până acum, uh, cu excepțiile pe care le-am menționat, legislația nu s-a prea schimbat în ce privește utilizarea posibilității, nu știm multe, după cum am spus, însă a trebui să încercăm să consultăm mai multe surse, vedem dacă reușim să obținem informațiile pentru că aici am dorit să știm mai multe despre condițiile în care sunt uh, semnate și aplicate aceste drepturi de opt-out, durata și perioada de timp la care se referă, dar nu știm încă. Ar fi foarte important să dispunem de aceste date. De asemenea, știm că există un impact negativ asupra sănătății, siguranței uh, muncii, celor care lucrează uh, cu un program prea lung, și asupra pacienților de asemenea și există motive clare ca să considerăm că limitările programului de lucru sunt benefice și pentru, și pentru angajatori. Și acum, partea um, Finalul este că există multe întrebări care nu și-au găsit răspunsul. Când e vorba de acoperirea acestui drept de opt-out, se referă la uh, angajat sau se referă la contractele de angajare? Că sunt unii cu mai mult de un contract și atunci dacă se referă doar la contract, atunci a putea avea situații în care oamenii depășesc cu mult limitele directivei, pentru că se verifică doar contractul și nu aspectul cumulativ al mai multor contracte. Deci în cazul în care nu e doar unul singur. Apoi, altă problemă importantă e inspecția muncii. Poate într-adevăr să monitorizeze cum se utilizează acest drept de opt-out. Lipsa de date ne indică faptul că s-ar putea să existe probleme. Ar fi bine să cunoaște mai multe despre situație și apoi ar fi important și să știm mai multe despre motivul uh, recursului la opt-out. În multe țări s-a spus că oamenii, dacă vor să lucreze mai mult, ar trebui să aibă dreptul să o facă. Alții lucrează mai mult pentru că salariile sunt uh, prea mici și atunci trebuie să lucreze mai multe ore ca să câștige destui bani. Deci, Esențialmente mesajul este că încă trebuie să obținem uh, mai multe informații, să facem mai multe cercetări ca să uh, știm mai multe despre cum se aplică în practică acest drept de opt-out. Înainte de încheiere, vă trag atenția la acest slide, veți găsi o listă cu unele publicații ale noastre în limba engleză despre timpul de lucru și relația între oră, uh, programul îndelungat de muncă și mm, Uh, sănătatea lucrătorilor și vă atrag atenția asupra unui număr de proiecte uh, pentru 2015 cu uh, un studiu despre condițiile de muncă din 2015 pe care facem la ora actuală. La anul vom dispune de mai multe date, deci poate vom putea să facem această analiză mai aprofundată a relației între condițiile de muncă și un orar de muncă îndelungat. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc, domnule Cabrita. Acum au cuvântul europarlamentar. Doamna Terry Ranke a cerut mai întâi cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o prezentare foarte interesantă și mulțumesc autorului. E important ca noi să discutăm în comisia noastră acest subiect. Eu cred că sunt interesante mai multe aspecte. În primul rând, în ce privește harta aceasta pe care ne-ați arătat-o cu utilizarea de la opt-out, interesant cât de colorată e această hartă. Vă întreb, știți uh, ce se întâmplă cu modelul social utilizat în aceste țări? Am impresia că Bun, poate n-am putut exact să văd o relație uh, a, la cazul la efect, dar poate știți dumneavoastră mai multe sau dacă aveți și concluzii politice, uh, cum se discută problema opt-out-ului în diferitele țări, state membre. Apoi, uh, ce se întâmplă în legătură cu Spania și Cehia? De a spus că acolo s-au aplicat perioade de tranziție. Mm, și cunoașteți ce strategii se utilizează, mai ales poate în ce privește sectorul sănătății? Dacă aceste strategii au sau nu succes? dar și în celelalte țări. Ce strategii au funcționat când s-a aplicat directiva timpului de lucru? Și altă întrebare în legătură cu acordurile sectoriale. Ați spus că sectorul sănătății e cel care uh, face obiectul exceptărilor de la dreptul de opt-out. Sunt oare și alte sectoare aveți cunoștință și de alte sectoare? Care e situația cu acestea și cu acordurile de sector? Și ultima întrebare. Sectorul de sănătate e, e unul din cele mai importante. Ați făcut o evaluare bazată pe gen. Uh, ce se întâmplă dacă există vreo diferență între angajații bărbați și femei de exercitarea acestui drept de opt-out? Știm că mai ales în domeniul sănătății sunt foarte multe angajate de sex feminin. Să vedem poate dacă acest lucru afectează în mod diferit pe bărbați, pe femei. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Steinruck. Ja, vielen Dank äh, für... Mulțumesc mult pentru informațiile interesante și importante pentru discuțiile noastre ulterioare. Uh, din punctul meu de vedere, și acest lucru de fapt nu are nicio legătură cu informația dumneavoastră, se pune întrebarea în ce măsură directiva existentă și uh, hotărârile Curții Europene de Justiție sunt transpuse în statele membre cred că asta trebuie să ne întrebăm înainte să uh, discutăm mai departe regulamentele la nivel european. Mm, sigur, vorbim și despre efectele unui timp mai mult de lucru asupra unor grupuri de persoane, dar dacă vedem sectorul medical, este vorba și despre consumatori și consumatoare și aici există efecte. Din punctul dumneavoastră, nu avem nevoie de mai multe reglementări pentru a-i proteja pe toți uh, de boli profesionale, dar când este vorba despre pacienți, nu știu dacă medicii lucrează 52 de ore, mi-e greu să mă simt liniștită pe masa de operație și același lucru este valabil și pentru alte grupuri profesionale. pentru mine, ca și pentru dumneavoastră, probabil mai există multe alte întrebări fără răspuns. Una ar fi uh, întrebințarea variantei de opt-out. Pentru mine există și aspecte pur economice pe de-o parte, din punctul dumneavoastră mai există și alte aspecte în favoarea acestui lucru. Uh, Apoi, sigur, avem o întrebăințare foarte diferită posibilității de opt-out. Există informații sau există documente legate de nerespectarea articolul 22.1, deci a premiselor că angajatorul trebuie să fie de acord și așa mai departe. Cum se întâmplă aceste lucruri în statele membre? S-au mai pus mm, câteva întrebări și mai devreme, dar în cele din urmă sunteți de acord cu faptul că un opt-out nu încalcă uh, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului? Uh, mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Bashi. mulțumesc uh, pentru uh, pentru această prezentare pe care ați făcut-o. Trebuie să spun că lucrurile constatate în raportul dumneavoastră nu mă surprind și nici pe membrii grupului meu. De la bun început a fost clar că acesta nu este un domeniu în care legislația la nivel european să fie viabilă, practică sau dorită de statele membre. Uh, acest lucru s-a văzut prin mul, multele state europene care au hotărât uh, să adopte această variantă. Ce aflăm astăzi este că și în cele 12 state care aplică directiva există și câteva cazuri serioase de nepunere în aplicare ei. Pe lângă acest lucru, în statele membre unde au expirat derogările temporare, uh, nu a existat nicio posibilitate de a pune în aplicare prevederile în Austria, unde nu se folosește opt-out-ul, lucrătorii nu sunt mulțumiți cu condițiile de lucru. Dacă ne uităm la graficul de, cu cei care lucrează mai mult de 48 de ore pe săptămână, nu era vorba despre statele membre în care se folosește opt-out-ul general. Nu acolo vedem acest coeficient ridicat de angajat și acest lucru spune multe. Cred că concluziile care pot fi trase de aici sunt foarte clare. Uh, avem un domeniu foarte mare de sectoare și de industrii de pe continentul nostru care sunt concentrate diferit între diferitele state membre. Dificultățile pe care le-am văzut în adoptarea și acum în punerea în aplicare a acestei directive prost concepute ne arată foarte clar că o abordare unilaterală nu este viabilă. Uh, am studiat acest, ați studiat acest lucru în aprofundat. Nu sunteți de părere că este mai bine ca legislația în acest domeniu să fie lăsată la latitudinea statelor membre? Mulțumesc. Domnul Marta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezentare și mulțumesc că, că ați realizat uh, acest focus prin documentul de față și că v-ați concentrat în special asupra impactului uh, asupra sănătății. Sigur, bunii uh, nu sunt interesați de sănătatea lucrătorilor, dar trebuie să vă amintesc că într-un trecut nu foarte îndepărtat în întreprinderea în care eu lucram, am văzut lucrători care au de acord să muncească din ce în ce mai mult dacă erau lăsați, ar fi lucrat 24 de ore, 36 de ore la rând, nu pentru că le plăcea munca foarte mult, ci pentru că efectiv aveau nevoie de bani. Deci, atenție, să nu ne pierdem viața încercând să ne o câștigăm. Deci trebuie și aici uh, să avem niște uh, indicatori, pentru că dacă lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea, ajungem, uh, ajungem la lucrurile. Dar eu voi încerca să mă folosesc de cifrele dumneavoastră legate de competitivitate și productivitate. Demonstrați foarte clar uh, prin documentul dumneavoastră că um, țările care optează pentru această claudă nu sunt cele care au cea mai bună competitivitate și cea mai bună productivitate, ceea ce înseamnă că demonstrați aici foarte clar că nu există nici o corelație între timpul de muncă, competitivitatea și productivitatea, lucru pe care eu îl confirm. Îl confirm pentru că în momentul de față realizez un raport privind viitorul industriei europene și am avut ocazia să merg în 8 țări diferite și am vizitat mai multe industrii. Poate că unii de aici nu vor crede, dar ramurile industriale care lucrează cel mai puțin sunt cele mai competitive și cele mai productive, mai ales în nordul Europei. Și mă gândesc la anumite întreprinderi germane, la anumite întreprinderi franceze și la anumite mari întreprinderi spaniole sau belgiene. Și de ce? Foarte simplu. Pentru că sunt întreprinderi care au investit mult, care au investit mult în uh, producție, în muncă, dar au investit foarte mult și în condițiile de muncă. Și un salariat care este bine tratat și care are condiții foarte bune, este un salariat care va fi mult mai productiv. Deci în această privință, atenție la acest clișeu pe care vor să ne-l vândă unii. Eu sunt de acord cu ce spuneam mai devreme, Luta, pentru că și eu am ghinionul să fi fost bolnav, să fi fost obligat să merg la urgență și, după cum am spus, Franța, uh, în domeniul medical, medicii, mai ales uh, medicii care fac gardă, au timpuri de lucru interminabile. Pot să vă asigur că atunci când ajungi într-o duminică seară la ora 11 într-un uh, spital de urgență francez, nu prea ai chef să fii îngrijit de un medic, nu pentru că nu e competent, ci pentru că pur și simplu cade din picioare de oboseală. Bun, deci mulțumesc foarte mult pentru lucrurile pe care le-ați spus și cred că uh, trebuie reținute două lucruri. Atenție la sănătatea lucrătorilor și, în al doilea rând, nicio legătură demonstrabilă între timpul de muncă excesiv și competitivitatea și productivitatea țărilor și a întreprinderilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tsubăr. Missão uh, eh, grupul o nosso grupo Uh, uh, recent am organizat o dezbatere nu suntem exact siguri care este viitorul acestei directive, ținând seama de informația disponibilă, am ajuns la concluzia că în momentul de față directiva are condiții care subminează sănătatea lucrătorilor și condițiile de muncă. această perioadă de 48 de lucru înseamnă că uh, lucrătorii sunt adesea obligați să lucreze intens, o perioadă foarte lungă, de aceea uh, varianta de opt-out nu va uh, duce decât la sporirea acestui timp de lucru. Noi suntem foarte îngrijorați cu riscurile cu care sunt confruntați uh, lucrătorii. Și mm, permitem excepții și uh, regulile de siguranță la locul de muncă sunt uh, foarte laxe. Deci, din punctul meu de vedere, acest principiu al negocierii colective trebuie menționat pentru că ideea din spatele acestui lucru este să reglementăm un număr de excepții în fiecare sector. De aceea a fost uh, creată și de aceea s-a uh, de aceea s-a consolidat pentru a ne asigura că uh, angajații au o poziție mai bună în cadrul negocierilor. Nu suntem de părere uh, că trebuie să lăsăm în urmă negocierea colectivă și nu credem că acest lucru poate fi făcut. Sunt mai multe propuneri în momentul de față care pun accentul pe importanța reducerii timpului de muncă cu uh, păstrând însă în același timp uh, același salariu. Este vorba aici și despre reducerea șomajului. Este un alt obiectiv al acestor măsuri. Deci un număr mare de derogări vor avea un anumit efect. Nu am cifre, dar aceste derogări uh, ar putea duce la menținerea sau chiar la răutățirea nivelului actual al șomajului. Sigur că vrem să reducem timpul de muncă nu doar din motive practice, dar istoric vorbind, numărul de ore de lucru s-a limitat din ce în ce mai mult, astfel uh, oamenii având mai mult timp liber și uh, acest lucru face parte din uh, civilizație. Doamna Iașloveca. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să întreb dacă în studiul dumneavoastră ați analizat în ce uh, măsură clauza de opt-out este folosită în privința contractelor colective, acordurilor colective și la ce concluzii se poate ajunge aici? Și aș vrea să întreb, deși nu acesta a fost subiectul studiului dumneavoastră, dar poate că ați analizat și care sunt punctele slabe ale directivei. Noi ne concentrăm pe această clauză de opt-out, dar poate că sunt și alte prevederi în directivă care să reprezintă puncte slabe. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări și acum sper că domnul Cabrita poate să ne dea niște răspunsuri scurte. Mulțumesc foarte mult la toate aceste întrebări. Sunt foarte bucuros că am primit atât de multe întrebări pentru că Uh, asta demonstrează interesul pe care îl are subiectul și cât de important este pentru discuțiile noastre politice. Bun, deci dacă începem cu întrebarea legată de hartă, dacă ne-am uitat la bunăstarea socială, nu, nu am analizat acest lucru, sincer. Vom uh, analiza sistemul de relații industriale tocmai pentru că uh, legătura cu contractele colective și cu modul în care pot fi protejați uh, Uh, lucrătorii dintr-un punct de vedere colectiv. Deci uh, rolul negocierii colective de asemenea. Deci poate că vom face acest lucru în primul rând pentru că este unul dintre domeniile în care suntem experți, dar pe de altă parte cred că este o idee bună și sigur că sistemele sociale ar fi un alt pas. După cum am spus, acesta este un exercițiu foarte modest, uh, poate că nu va fi făcut pentru acest raport, dar voi, voi nota acest lucru și voi integra acest lucru pe lista noastră de lucruri de făcut în viitor. În ceea ce privește Spania și Republica Cehă, situația din aceste țări, strategiile pentru a face față aceste uh, situații din Spania, trebuie să recunosc că nu am primit nicio informație uh, Eh, poate că o să insist față de corespondenții noștri spaniol pentru a vedea dacă există ceva de acolo, dar din Republica Cehă, din ce știm noi, în practică timpul lung, lung de lucru continuă. Deci opt-out-ul este aplicat în practică, deși în mod ilegal din ceea ce știm atât uh, uh, minister, uh, ministerele sunt conștiente de acest lucru și încearcă să se confrunte cu această situație, să dea un răspuns. Dar deși ilegală, practica există în continuare. Oamenii lucrează foarte mult, în special asistentele și alt tip de personal medical. Au fost câteva întrebări legate de acordurile sectoriale, dacă există alte sectoare. Bun, cele mai multe sectoare, după cum am spus, sunt sectoare, celelalte sunt sectoare legate de urgență sau sectoare eh, pentru care este eh, nevoie de, eh, de prezență permanentă. Bun, e vorba fie despre aceste sectoare elf sau sectoarele de urgență, de pildă pompierii. Pompierii sunt și ei incluși în aceste situații pe care le-am descris sau, eu știu, personalul medical sau non-medical de urgență. Uh, analiza legată de gen este o idee strălucită, să vedem dacă avem resursele și timpul să facem acest lucru. Este un lucru care va fi cuprins pe lista de lucruri pe care trebuie să le facem pentru că la Eurofound avem această abordare privind genurile și egalitate și în toate studiile noastre încercăm să ne uităm la această problemă și sigur nu vom face excepție aici, vom vedea dacă putem introduce aspectul chiar dacă nu, studiul nu este încă dezvoltat. efectul punerii în aplicare. Dacă sunt studii privind aplicarea directivei, nu este rolul nostru, acesta este rolul Comisiei Europene. Directiva europeană privind timpul de lucru conține prevederi care spun că Comisia este responsabilă pentru a pune la dispoziție Consiliului și Parlamentului raporte în mod regulat. Deci, uh, aș sugera, știu că Comisia în momentul de față face două studii mari exact despre această punere în aplicare, deci va trebui să așteptăm să vedem care sunt rezultatele acestor studii. Efect uh, folosirii uh, opt în uh, sectorul sănătății? Asta este întrebarea. Pentru că problema este în ce măsură vrem să continuăm cu această situație în care avem 12 sau 11 țări în care sistemul de sănătate le permite doctorilor, medicilor și uh, restului personalului medical să muncească mult mai mult decât timpul maxim uh, standard. Să nu uităm că directiva nu se referă la timpul de lucru, ci despre sănătatea și siguranța angajaților și când aici putem include, sigur, și consecințele pentru clienți și pentru pacienți. Deci sunt absolut de acord și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există dovezi că în anumite țări medicii tineri, pentru că sunt la începutul carierei, vor să lucreze mai mult, pentru că vor să câștige mai multă experiență în fiecare săptămână și sigur vor să și câștige mai mulți bani, pentru că la început salariile sunt mici. Deci există o dorință individuală aici. Întrebarea e cum putem să apărăm de ei înșiși, adică să evităm să muncească prea multe ore. Aceasta este întrebarea care se pune, pentru că în fond și la, la urmă este un opt-out individual, este între angajator și angajat. Partenerii sociali nu sunt implicați direct aici în această problemă. Bun? Uh, Uh, nu, nu, nu am date, nu am date despre neaplicare. Cred că și comisia ar fi foarte interesant să află. Toată lumea vrea să știe, pentru că este una dintre cele mai importante uh, discuții, să vedea în ce măsură din ce am văzut noi până acum este că prevederile naționale privind aplicarea acestei directive uh, aplică 100% directiva. Problema este în practică, dacă aceste prevederi sunt aplicate în practică. Nu știm prea multe. Alte, uh, alte motive decât cele economice, bun, acum îmi vine în minte una sau două, evaluarea muncii, de exemplu evaluarea în vederea promovării, dacă să se pune presiune să muncească mai mult sau mai bine decât alții, dacă vor să muncească mai mult ca să arate că Uh, sunt buni și să fie recunoscuți. Acest lucru nu e neapărat economic, poate să fie determinat economic, dar factorul imediat este promovarea sau recunoașterea de către superiori, de exemplu, a calității muncilor. întrebări legate despre încălcarea cartei, trebuie să sar peste această întrebare pentru că Nu, s-ar putea să existe, dar prefer să nu comentez în acest domeniu. legislație la nivel european, dacă legislația nu ar trebui lăsată la atitudinea statelor membre. Acest articol de opt-out permite tocmai statelor membre să trece dacă vor să aplice directiva sau nu, dacă vor să o aplice în momentul în care directiva este aplicată, a ieșit uh, și a intrat în vigoare, statele membre trebuiau să informeze Comisia în privința intenției și au și făcut-o. De aceea am și ajuns la aceste discuții, dar modul în care este pus în aplicare la nivel național trebuie să urmeze prevederile directivei. Sigur, problema este în practică, dacă aceste reglementări sunt respectate în practică de angajatori și de angajați. legătura cu competitivitatea este o întrebare foarte importantă. Nu am analizat acest lucru și, sincer să fiu, ne ținem la subiectul directiv, pentru că subiectul directiv este vorba despre organizarea uh, muncii, uh, competitivitatea, sigur, este o problemă importantă și poate că unul dintre punctele care ar putea fi discutate, dar să spunem că acesta ar constitui baza pentru un alt studiu. Important este impactul uh, timpului de lucru asupra calității serviciilor și a clienților, pentru că dacă productivitatea scade din cauza timpului lung de lucru, cu cât sunt mai multe ore de lucru, cu atât mai slabă este productivitatea, acest lucru se are impact și asupra calității serviciului. De aceea, exemplul industriei pe care l-ați dat dumneavoastră este foarte bun, pentru că în diferite ramuri industriale sunt uh, acorduri colective care spun că timpul de lucru este de 35 sau 37 de ore și acelea sunt centre cu un nivel de productivitate foarte ridicat. Deci nu există o legătură directă acolo, clar. Și acesta este un punct foarte interesant de asemenea medicii din Franța, sigur, un caz foarte interesant și nu se întâmplă doar în Franța, se întâmplă și în Marea Britanie, sunt cazuri în Republica Cehă, în Irlanda, de asemenea este o dezbatere în curs uh, pe această temă, deci cu siguranță nu doar în Franța se pune această problemă a medicilor care lucrează foarte, foarte mult și în cele din urmă sper că nu s-ar uh, rolul negocierii colective pe care a menționat-o compatriotul meu este ceva pe care avem tendința să-l analizăm, dar negocierea colectivă intră sub incidența articolului 18 al directivei, care spune că uh, prin contracte colective, partenerii sociali pot să accepte o derogare de la directivă, dar nu și de la timpul maxim de lucru. Este alt aspect. Este vorba și despre ă, concediu, ă, concediul plătit, dar nu și săptămâna de lucru. Deci când ă, vine vorba despre toate celelalte aspecte, acordurile colective și negocierile colective au cu siguranță un impact important, dar când vine vorba despre acest opt-out individual, săptămâna de lucru maxim este lăsată învățată la latitudinea indivizilor. Este nevoie doar de o bucată de hârtie în care angajatul să spună sunt dispus să lucrez mai mult de 48 de ore pentru angajatorul meu cu tare și cu tare. Deci când ai aceste 8 out individuale, dacă nu mă înșel, pentru că nu mă pricep foarte bine la acest cadru juridic, 8 eh, out individuale Uh, provin fie din directivă, fie din uh, uh, acordurile sectoriale sau chiar în cadrul unei companii. Ei spun, bun, nu respectăm pentru că angajatul este dispus să lucreze mai mult și sigur, lăsând la o parte negocierea colectivă, partenerii sociali nu sunt incluși aici în acest aspect, în această hotărâre. Și cred că am acoperit cea mai mare parte a întrebărilor. Mulțumesc foarte mult! That, uh, we... Și cred că am primit răspunsul la întrebările adresate. Acum aș vrea să știu dacă eventual Comisia Europeană dorește să mai adauge ceva la acest subiect. Of our meeting? No? Nu, foarte bine. Foarte clar că E în continuare un subiect, uh, aș spune eu, cu caracter politic foarte aprins. Și a fost foarte interesant să putem asculta care era părerea Agenției Eurofound, să vedem care sunt cunoștințele lor în domeniu, cifrele și cu siguranță ne vom întoarce la acest subiect pe ordinea noastră de lucru în această comisie în anii ce vor urma. Ceea ce înseamnă că, iată, am ajuns la finalul acestei ședințe. Următoarea ședință va avea loc pe data de 7 mai aici, la Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor și vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste discuții și ne-au furnizat informații interesante. Mulțumesc!